Très bien, je, je vais vous proposer de, de démarrer nos... Haideți să începem lucrările. Vă rog să luați loc. Președintele Sircheschi nu poate să vină în această dimineață, cel puțin la început, ci un pic mai târziu și eu. Bineînțeles că atunci o să-i predau ștafeta de președinte. Un post așa de important pentru lucrările noastre, el m-a rugat să îl înlocuiesc acum la început și bineînțeles că o fac cu foarte multă plăcere. În primul rând, haideți să adoptăm ordinea de zi. Doamna, doamna Gerling, la punctul 13 nu este astăzi prezentă. Așadar, raportul uh, legat de răspunderea proprietarilor și care au în îngrijire cai să fie alămânat acest raport în sesiunea de pe 7-8 noiembrie, înlocuind noi acest punct 13 cu prezentarea de către cei de la Comisie DG Sante în ce privește perturbatorii endocrinieni. Endocrini. E singura modificare pe care noi o propunem și dacă nu sunt o, obiecțiuni, eu zic că putem adopta foarte bine această ordine de zi modificată. Vă mulțumesc foarte mult! Informații. Uh, suntem pe internet, transmiși prin web streaming și interpretarea lucrările noastre are loc în mai multe limbi, în 16 limbi. Pentru sesiunea de azi și de mâine. Cât privește procesul verbal uh, de la ședința de pe 30 august, nu am primit observații de la nimeni, așadar permiteți-mi să consider că această ședință de pe 30 iunie, respectiv procesul său verbal, sunt aprobate ca atare. <clears throat> Acum, Trecem așadar la primul punct de pe ordinea de zi. Colegul lui Marianoș vreau să-i cer colegei Maria vreau să îi spun că poate să ne prezinte situația atât de importantă a fondului funciar sau terenurilor la expoziția agricultorilor, un subiect deosebit de important. Se pune întrebarea cum să facilităm accesul agricultorilor la terenurile agricole. Maria Noi este raportor pentru acest prim schimb de opinii care, sper eu, îi va permite dânsei să consolideze analiza în curs pe acest dosar Știm bine că pământul reprezintă baza producției agricole și toți cei implicați știu asta. Avem și problema solurilor, a, a calității acestora care influențează producția, dar dincolo de producție. Știm foarte bine că există multe servicii ecosistemice, cum ar fi sequestrarea carbonului, Uh, sunt legate de subiectul pământului, precum și păstrarea patrimoniului, etc. Știm foarte bine că resursele de acest gen se răresc, deoarece există concurență pentru utilizarea acestor terenuri. Terenuri care unor sunt supraexploatate, altele sunt abandonate în zonele muntoase sau mai izolate de obicei. Speculația investițiile uh, cu caracter neagricol în toată Europa duc la fenomenul concentrării acestor terenuri, iar fermierii, mai ales cei tineri, nu au acces la aceste terenuri agricole. Și asta se întâmplă peste tot în Europa, pe când accesul la terenuri și la agricultură, mai ales cea uh, în exploatații de mici dimensiuni, sunt condiția pentru o zonă rurală dinamică și pentru creștere și ocupare. Acest raport de inițiativă este absolut esențial în condițiile în care lucrăm în paralel pe uh, orientările privitoare la viitoarea reforma PAC. În acest sens, acest raport ne poate permite să înțelegem cum putem uh, ataca această problemă pe plan european și să subliniem încă o dată ce probleme mari au agricultorii noștri, dar și organizațiile de, pentru dezvoltarea rurală, precum și toate asociațiile atât de numeroase de pe teritoriul nostru, prezente și active. Așadar, lucrurile noastre, sper eu, vor permite Comisiei Executive să vină cu propuneri concrete în acest sector strategic pentru viitorul lumii uh, rurale europene, pentru agricultura sa. Nu vreau să mă lungesc prea mult și dau cuvântul Mariei Neufel pentru uh, o primă expunere și apoi, bineînțeles, vom avea și o discuție și mai apoi, bineînțeles, că vom cere și comisiei să reacționeze. Doamna Neufel, aveți cuvântul. Ganz herzlichen Dank. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul. Dragi colegi, în primul rând, bună dimineața tuturor. Acesta este primul punct de pe ordinea de zi și anume situația concentrării terenurilor agricole în Uniunea Europeană, modalitățile de facilitare a accesului agricultorilor la terenuri. Acest raport din proprie inițiativă se află în etapa de pregătire și nu a căzut așa din uh, cer, ci deja în anul 2014 Comisia um, Econ a Parlamentului European a avut o inițiativă um, numită um, Vânătoarea terenului uh, arabil, unde uh, raport la care um, un aviz al Comitetului Economic și Social uh, European foarte, foarte interesant și a existat și o inițiativă în Parlamentul European. În același timp există și o petiție care este deschisă în acest moment pentru a vedea ce se întâmplă pe plan uh, global, dar uh, și în Europa din acest punct de vedere. În Uniunea Europeană întotdeauna, în continuare există această tendință de a acapara terenurile agricole, ceea ce înseamnă o amenințare a exploatațiilor agricole familiale, o amenințare pentru uh, securitatea uh, alimentară. Și astăzi aș dori să vă prezint câteva uh, puncte prezente deja în toate aceste documente, care se vor regăsi și în uh, proiectul meu raport și aștept cu uh, mare nerăbdare intervențiile dumneavoastră. Sunt foarte cunoscuți factorii uh, implicați. Cu ocazia audierii organizate am, am auzit că în 2013 3% din exploatațiile agricole dețin 50% din uh, terenul arabil. Deci 3% din exploatațiile agricole controlează 50% din terenul arabil. Pe de altă parte, 80% din exploatațiile agricole dețin doar 15,5% din suprafața agricolă și nu suntem singurii care se află în această situație. Situația este similară și în Brazilia, în Columbia sau în, uh, în Filipina. Am fi crezut că situația uh, terenurilor agricole în Europa ar fi diferită față de alte locuri de pe planetă, însă se pare că nu, nu așa stă situația. De fiecare dată când discutăm despre acest concept land grabbing, acapararea terenurilor, ne gândim la continentul uh, continentul uh, african. În Europa se preferă uh, conceptul concentrarea terenurilor. Însă, trebuie să plecăm de la premisa că terenul nu este pur și simplu o marfă obișnuită, și uh, terenul nu este infinit, nu putem produce mai mult teren. Drept urmare, terenul nu ar trebui să fie uh, guvernat de aceleași principii, principii ale economiei de piață. Trebuie să ne gândim la principiul uh, liberei circulație a capitalului, un principiu garantat în Uniunea Europeană, uh, și dacă trebuie respectat și atunci când vine vorba de terenurile agricole. Concentrarea uh, terenurilor este stimulată de mm, așteptările de a face cât mai mari uh, profituri, de uh, specula care există pe această piață, de mm, faptul că mm, populația planetei este în creștere, Uh, tot mai multă lume dorește să consume alimente biologice, ceea ce duce la scumpirea uh, terenurilor agricole. Este un lucru pe care l-am văzut în ultimii ani, deci terenul se scumpește chiar dacă este o resursă limitată. În jurul anilor 2007-2008 a început această tendință de concentrare a terenurilor agricole. Putem să ne gândim că există uh, a existat uh, o legătură cu criza economică, cu foametea de pe planetă, care se manifesta și în acel moment. Și este evident că terenul poate crea, poate produce energie, alimente și este supus unor presiuni uh, mari în acest uh, moment. se desfășoară în același timp procese ilegale în Europa și se spune că mm, pe lângă domeniul Um, vame, um, vame, vămii, terenurile ar fi un domeniu unde se uh, manifestă cel mai mare grad de corupție. Știm cu toții că corupția există în toate statele și acest fenomen există mai ales atunci când vine vorba de um, vin, uh, vânzarea terenurilor. Însă, unii se, se pot întreba de ce este o problemă această concentrare a terenurilor agricole, pentru că terenul respectiv uh, este, ar fi exploatat mai eficace. Însă, trebuie să facem o diferență, se face o diferență tot mai mare între proprietarii terenurilor și cei care exploatează uh, economic uh, terenul respectiv. În Slovacia, de exemplu, 96% din suprafața agricolă este exploatată de cei care nu sunt proprietarii terenului respectiv. Această puternică concentrare a terenurilor este explicată prin mai mulți, prin mai mulți factori. Nu există mari investitori agricoli care cumpără teren pentru a-l exploata Uh, cât mai eficace, ci pentru acești investitori terenul a devenit o țintă de investiții datorită faptului că mm, pentru banii respectiv nu mai uh, primesc uh, dobânzi dacă i-ar ține în bănci. Și există investitori care, există pe de altă parte și investitori care într-adevăr desfășoară și exploatarea um, în sens agricol al terenului respectiv. Acest lucru um, există investitori din interiorul, investitori europeni, dar și investitori externi, de exemplu, investitori chinezi încearcă să cumpere tot mai mari suprafețe de teren și au și succes din acest punct de vedere. Mie se pare că această diferențiere între proprietatea asupra uh, terenului și exploatarea terenului respectiv nu este un model uh, durabil mai ales uh, nu este în avantajul, uh, nu este în avantajul exploatațiilor agricole de mici dimensiuni, uh, exploatații agricole familiale. Subiectul uh, diseminării uh, proprietății asupra terenului este deosebit de important pentru că această uh, diseminare a proprietății, fărâmițarea proprietății, de fapt, garantează o stabilitate din punct de vedere social. Concentrarea terenurilor duce la daune irreversibile în, asupra structurii economice la fața locului. Această concentrare a terenului face ca um, diversitatea biologică să fie amenințată, ca pânza de apă freatică să fie uh, amenințată și concentrarea acestor terenuri reprezintă dezavantaje nu doar pentru viața economică în zonele rurale, dar chiar și pentru uh, solul uh, din zonele rurale. Și mie mi se pare că cele mai amenințate sunt exploatațiile agricole fami- uh, familiale din Europa, uh, care produc cea mai mare parte a alimentelor europene și dincolo de această funcție de producție au o funcție și mai importantă socială și de mediu. Uh, această exploatație agricolă um, reflectă tocmai obiectivul pe care ni l-am uh, stabilit noi de a avea o economie agricolă multifuncțională titlul acestui raport spune foarte clar că trebuie să discutăm uh, plecând de la fapte și să vedem care sunt uh, soluțiile posibile. Deși este evident că um, politica privind terenul agricol ține în mod exclusiv de competențele statelor membre, cu toate acestea, trebuie să ne uh, gândim Uh, cum putem să reglementăm într-un mod sau altul uh, politica privind terenurile agricole, um, respectând în același timp uh, principiul libertății circulației capitalurilor. Nu, nu putem permite ca statele membre care încearcă să introducă proprii politici în acest domeniu să fie amenințate de către Comisia Europeană să fie amenințată de Comisia Europeană uh, prin procedura de încălcare a tratatelor. Dacă politica privind terenurile ține în mod exclusiv de competențele statelor membre, atunci este ilogic ca instituțiile europene să se implice, să amenințe cu sancționarea statelor respective dacă încearcă să-și urmeze propria politică. Este important să există o proprie legislație în acest domeniu, de exemplu, plafoane maxime pentru deținerea terenurilor respective sau a, uh, faptul că local, localnicii ar avea un uh, drept uh, de prevențiune asupra achiziționării terenurilor respective. Uh, toate aceste elemente trebuie să fie foarte clare, trebuie să știm foarte clar ce pot face statele membre pentru a-și proteja uh, propriile terenuri agricole și să garantăm uh, respectarea principiului nediscriminării. Din păcate, um, ne lipsesc informațiile relevante, nu știm exact câte state, uh, care este situația terenurilor din statele membre, cine sunt proprietarii acestor uh, terenuri și poate, în fine, dacă îmi permiteți o altă reflexie, modul nostru de a face politică agricolă și modul nostru de a oferi subvenții în primul plinon al uh, politici agricole comune de a plăti aceste subvenții proprietarilor. Nu mi se pare cea mai corectă. Deci, uh, dacă 3% din, uh, din exploatații agricole dețin 50% din terenul agricol, înseamnă că cei 3% primesc 50% din subvențiile uh, agricole, din PAC. Și prin intermediul acestor bani, apoi își permit să cumpere și mai multe terenuri, deci modul în care funcționează politica agricolă comună, de fapt, duce la concentrarea tot mai mare a, a terenurilor agricole din Europa. Și am avea nevoie de instituții de monitorizare, de mecanisme de monitorizare a situației și cred că Există, există deja orientări uh, generale privind gestionarea terenurilor agricole, care um, cred că ar trebui să primească un caracter mai obligatoriu, mai pregnant, pentru că uh, trebuie să fie posibil să intervenim în acest domeniu. Accesul la teren este un uh, drept fundamental și pentru a reveni la titlul acestui raport, situația concentrării terenului agricol în Uniunea Europeană și cum putem facilita accesul agricultorilor la acest teren, e bine, acest lucru este, este posibil dacă terenul agricol uh, poate fi cumpărat la prețuri rezonabile de către agricultori, dacă, doar dacă nu se ajunge la prețuri uh, prea piperate a terenului, agricultorii vor putea avea un acces la acest teren și aștept cu nerăbdare contribuțiile dumneavoastră. Mă puteți vizita și în uh, biroul meu oricând și eu cred că raportul nostru trebuie să devină un punct de plecare pentru că în momentul în care vom discuta în viitor despre noua reformă a politicii agricole comune să înțelegem Um, ce fel de politică agricolă comună ne dorim și accesul la terenuri va trebui să aibă un uh, rol deosebit de important. Mulțumesc, Maria, pentru această introducere care ne fixează cadrul dezbaterii noastre de astăzi. Foarte multă lume a cerut să intervină, așa că, cum suntem destul de încărcați cu ordinea de zi, Vă rog să nu depășiți un minut și jumătate fiecare intervențiile dumneavoastră. Doamna Sandra poate să intervine prima, are un minut și jumătate. Gracias, presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, Maria. Eu, de asemenea, sunt de părere că pământul este un bun comun pe care trebuie să-l protejăm, să-l păstrăm și trebuie să menținem ca și prioritate producția de alimente. Mie mi se pare că uh, Trebuie să ținem seama și de randament, cât și de modalitățile de cumpărare a terenurilor pe care le au uh, uh, cei care doresc să se lanseze în activități de exploatare agricolă. Trebuie să ne gândim la toate cazurile de uh, Uh, abuzuri. Eu cred că e un element fundamental. E nevoie de o adevărată schimbare de mentalitate în ceea ce privește terenurile agricole. Trebuie să ne gândim la modalități pentru a facilita accesul tinerilor la terenuri agricole, pentru acei tineri care doresc să se instaleze, să aibă exploatații agricole de mici dimensiuni și mai ales să ne gândim și la accesul pe care îl pot avea femeile în momentul în care doresc să cumpere astfel de terenuri. Trebuie să împiedicăm toate acele abuzuri care, de fapt, au drept scop să concentreze terenurile fertile și agricole în mâna doar a câteva persoane. Trebuie să ne gândim la acele practici și la acele obiceiuri specifice pentru fiecare tip de teren. Mulțumesc! Merci, Madame Zindra. Uh, Madame... Mulțumesc, doamna Oibuș. Uh... Ja, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender, herzlichen Dank. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și Mariei Neufel pentru munca pe care a investit-o deja în acest raport. Aștept cu nerăbdare acest raport care tratează o, un subiect fundamental. Terenul este o bază pentru noi uh, agricultori, este premisa fără de care nu există viață, nu poate exista viața noastră și viața urmașilor noștri și ce distrugem acum va trebui plătit de generațiile viitoare. Deci terenul trebuie să se bucură de un statut special. Maria Neuchel a spus că nu este vorba de o marfă obișnuită. În acest moment Plutește, plutesc foarte mulți bani în aer, uh, piețele financiare nu mai oferă produse atât de atrăgătoare și atunci se încearcă obținerea de profituri uh, din uh, terenuri. Politica, uh, politicienii să definească, cred, care sunt așteptările și dorințele noastre din partea politicii agricole. Uniunea Europeană și Comisia Europeană nu se, nu-și, nu pot băga capul în nisip și să spună că legislația privind dreptul funciar ține de competențele statelor naționale. Nu putem să intervenim doar atunci când uh, vine vorba de nerespectarea bunei funcționări a pieței interne sau când vine vorba de concurența. Trebuie, este vorba de aspecte, trebuie să cerem aspecte fundamentale, principiale, transparența, un uh, drept prioritar de achiziționare a terenilor pentru agricultori, uh, prețuri uh, rezonabile, pentru că dacă nu, pe viitor agricultorii nu vor mai avea posibilitatea de a avea acces la terenuri. Orientările, gener- orientările generale internaționale ar trebui să fie implementate și în Europa și să spunem pentru cine ne dorim să, să existe aceste terenuri. Bun, vă rog frumos, nu depășiți un minut jumate, nu faceți două minute, două minute jumate, pentru că nu putem să respectăm programul. Doamna Müller. Aș dori și eu să-i mulțumesc din inima Mariei Neuchel pentru prezentarea acestui raport atât de cuprinzător, prin care a descris foarte precis situația. Bereich der außerlandwirtschaftlichen Investoren tatsächlich handeln müssen. Es Și eu cred că uh, trebuie să facem față presiunii care se exercitează, se, ex, se exercită asupra micilor exploatații familiale și salut faptul că ne dorim o abordare europeană și lansez un apel tuturor să se implice cât mai mult în această dezbatere Politica privind terenurile ține de competențele statelor membre. Vă aduc aminte de situația din Germania, uh, unde există trei uh, acte legislative care își doresc uh, sprijinirea exploatațiilor agricole de mici dimensiuni, însă, din păcate, realitatea este complet diferită. Aceste acte legislative nu funcționează în acest sens, deci, din punctul meu de vedere, avem nevoie de un cadru de reglementare european care să uh, reflecte orientările generale ale Națiunilor Unite privind siguranța alimentară și este important să includem aici și terenurile date în uh, arendă Dacă mm, trebuie să clarificăm situația terenurilor date în arendă, dacă acestea pot primi subvenții din partea politicii agricole comune sau nu. Or, și oricum eu voi depune câteva amendamente la acest uh, raport. Mulțumesc, domnul Urucev. Raportul din Raportul din Господин председател, уважаеми Domnul Urucev. mulțumesc foarte mult. În primul rând, vreau să mulțumesc uh, doamnei Neufel pentru că a acoperit principalele aspecte importante din acest raport. Este foarte clar că pământul reprezintă sursa noastră de hrană principală și el nu poate să fie comercializat ca orice altă materie primă sau produs pe piață. Este vorba de o resursă limitată, e garanția pentru siguranța noastră alimentară și pornind de la aceste principii, aș spune că trebuie să ne îngrijim de calitatea terenului arabil, trebuie să garantăm accesul la aceste terenuri agricole pentru cei care au nevoie de ele. Într-adevăr, e vorba de producătorii agricoli și de fermieri activi. De asemenea, m-aș opri la o serie de aspecte care trebuie să apară în acest raport. În primul rând, ar trebui să definim ce înseamnă concentrarea terenurilor. Ce înseamnă asta? Trebuie să facem o distinție față de alte fenomene care ar putea să fie pozitive, cum ar fi consolidarea terenurilor agricole în condițiile în care anumite exploatații sau ferme mari sunt prea fragmentate. Apoi să vedem ce puteri au autoritățile naționale când vine vorba de gestionarea acestor terenuri agricole. Să ne întrebăm așadar în ce măsură legislația UE ajută sau, după caz, împiedică accesul la terenurile agricole. De asemenea, să ne întrebăm în ce măsură ă, subsidiile, ajutoarele, plățile directe și investițiile marilor fonduri financiare ă, și alte instrumente financiare pot să ajute accesul la terenuri pentru tinerii fermieri. De asemenea, știm că nu avem informații viabile în ce privește tranzacțiile cu terenuri și pământuri. S-a spus că e nevoie de o soluție aici și vă urez mult succes cu acest dosar. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Domnul Rope are cuvântul. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Manau, iš tikrųjų labai svarbu, kad mes šiandieną. Mulțumesc foarte mult. Cred că discuția intervine la momentul uh, oportun. Mulțumesc colegei Maria pentru că s-a apucat de acest dosar atât de complex. Vorbim despre competențe naționale, deci de priorități și prerogative naționale. Pe de altă parte vorbim despre politica agricolă comună, cu mecanismele sale, cu sprijinul pe care îl acordă. E, aici putem să impunem noi niște mecanisme de siguranță în acest sens. De exemplu, să nu existe achiziții Uh, din interes altul decât cel de producție agricolă, să sprijinim accesul la uh, terenul agricole, să vedem ce fel de ferme trebuie sprijinite, în ce sectoare agricole, chiar din momentul în care se acționează terenuri, să avem o viziune asupra ce se va întâmpla pe aceste terenuri. Și apoi prioritățile. Cine ar trebui să fie prioritar la cumpărarea terenurilor. În uh, Lituania, de pildă, există o listă, iar primul pe listă este vecinul. Dacă vecinul nu vrea, urmează alte persoane care pot să cumpere terenul respectiv în ordine. Deci avem instrumente, instrumente la nivelul pacului și trebuie să le folosim. Ne trebuie așadar un mecanism care să înceapă să funcționeze chiar din 2020. Mulțumesc, domnul Lazo are cuvântul. Mulțumesc, domnule Andrieu. mulțumesc uh, și eu, domnule raportor. Într-adevăr, acapararea terenurilor uh, și concentrarea exploatațiilor agricole reprezintă o adevărată problemă în Uniunea Europeană, este o amenințare directă de altfel la adresa agriculturii noastre tradiționale. În anumite țări situația este și mai gravă, mă gândesc la țări din Est Europei, cum ar fi România, unde capitalul străin cumpără terenuri și țăranii sunt săraci, lipiți pământului. Mă gândesc apoi de fenomenul concentrării care de fapt apare în toate țările europene exploatațiile au crescut în medie uh, cu 38% uh, anual și în România are loc fenomenul de fărănițare cea mai mare a exploatațiilor pentru că avem foarte multe investiții străine aici și la fel se întâmplă și în uh, Ungaria și în alte țări, cu, cu investiții din alte țări, inclusiv țări terțe. Știm bine că 1% din întreprinderile agroalimentare și agricole controlează 20% din terenuri, așa cum s-a spus, și 3% ă, controlează 50% din terenuri. Acapararea acestor terenuri, bineînțeles, va produce o serie de dezechilibre și de probleme de acces la terenuri pentru agricultori, pentru fermieri și asta arată cât de ambiguă este Uniunea Europeană când vine vorba de, de agricultura tradițională. Este bine să vedem cine, într-adevăr, ă, apără ă, agricultura noastră tradițională. Mi se pare că este mai mult de fațadă pentru că nu protejați agricultura tradițională, ci promovați un discurs ultraliberal. Trebuie să promovăm aceste ă, practici tradiționale agricole și să punem capăt acestei ideologii ultraliberale. Și atunci vă întreb ce veți face pentru a lupta împotriva acestor speculații? Mulțumesc, domnul Denanu are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că Maria, într-adevăr, a subliniat că există aici un dublu risc cu care noi ne confruntăm și căruia trebuie să facem față. Mai întâi, pierderea de suprafețe agricole legate de, în cauza urbanizării și din cauza altor acest tipuri de activități economice și, evident, un alt risc care există în uh, lumea agricolă, rurală, și anume lipsa de interes față de aceste activități. E clar că deja în cadrul familial lucrurile sunt complicate, Fr- frați, surori nu au neapărat exact aceleași dorințe și aceleași aspirații. Și accesul la pământ, dincolo de uh, structura familială devine ceva absolut exorbitant ca și preț. Uh, când am fost președinte în regiunea noastră, am inițiat un dispozitiv care ne-a permis să oferim acces la terenuri, adică regiunea cumpăra terenuri, anumite suprafețe agricole și le păstra, le ținea deoparte în așa fel încât să le pună la dispoziția tinerilor mai întâi cu, printr-un sistem de închiriere și apoi printr-un sistem de vânzare. Eu cred că, într-adevăr, trebuie să avem astfel de dispozitive care să ne permită să menținem activitatea agricolă um, de proximitate, la scară omenească redusă și trebuie să fim atenți și să nu fim invadați de investitori străini Trebuie să fim conștienți de faptul că e o necesitate absolută să menținem controlul pe terenurile agricole și autoritățile publice și Europa trebuie să aibă un rol de jucat aici. Agniu. Mulțumesc și acum domnul Agnew. Thank you. We just need to remind... Da, mulțumesc. Trebuie să ne amintim faptul că terenurile și gestionarea lor nu este o competență europeană. Să nu uitați asta. Și cu siguranță n-aș vrea ca Uniunea Europeană să vină și să interfereze în felul în care gestionăm terenurile arabile în uh, Regatul Unit. La noi sistemul este perfect, avem un registru, e foarte simplu să știi cine este proprietarul terenurilor. Și uh, astfel de interferențe ar reprezenta un prejudiciu. Și trebuie să vedem cum evoluează sistemul, cum era acum 40 de ani de zile și cum a evoluat în momentul de față. E clar că agricultura a evoluat, uh, metodele de producție au evoluat. Dacă e să ne întoarcem la ceea ce se întâmpla acum 40, 40 de ani de zile, e clar că și tipul de culturi erau diferite și erau uh, pământurile invadate de tot felul de șobolani. Deci e clar că a existat o îmbunătățire și oamenii au nevoie de astfel de îmbunătățiri. Că, uh, în 1948 uh, tatăl meu avea o anumită suprafață de pământ și spunea că nu poți să o menții așa de unul singur. Și ce înseamnă să reuși, ce își dorește doamna raportor prin acest uh, text? Un fel de pământ al uh, fericirii, în care toată lumea este fericită la țară și se plătesc impozite și uh, pământurile sunt renaționalizate, distribuite gratis oamenilor. Asta vă doriți, asta e politica pe care o vreți. Sau, de fapt, vă doriți să avem o reorganizare inteligentă a acestor terenuri arabile, în așa fel încât să îmbunătățim lucrurile și să uh, încurajăm oamenii să aibă grijă de calitatea solului. În fond, ce ne interesează pe noi cine posedă pământul? Ce ne interesează este calitatea acestuia, nu? Și trebuie să ne asigurăm că vom face acest lucru. Mulțumesc! Merci, monsieur Jacovcic. Mulțumesc și acum domnul Jacovcic. Mulțumesc, domnule președinte. Avem anumite linii directoare în Uniunea Europeană și încercăm de fiecare dată să facem în așa fel încât terenul destinat agriculturii să fie într-adevăr și proprietatea agricultorilor. Mici sau mari, asta e o altă întrebare. Noi am fi vrut mai degrabă să încredințăm aceste terenuri exploatațiilor agricole mici. Ne dorim o agricultură familială. Acum, dacă e să ne uităm la situația din Croația, Noi n-am avut nicio politică reală de gestionare a terenurilor în Croația. Avem două feluri de zone agricole. Slavonia, acolo unde există parcele foarte mari și uh, proprietarii încearcă să-și protejeze interesele și apoi alte terenuri în vestul Croației cu suprafețe mult mai mici. E vorba de viță de vie, e vorba de măslini, uh, și e clar că e o situație diferită din punct de vedere sociologic. Eu cred că situația e specifică Croației și aici noi am făcut, sau guvernul a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a complica uh, viața de zi cu zi a celor care doresc să cumpere terenuri. De aceea cred eu că acum e nevoie de linii directoare din partea Uniunii Europene. Mulțumesc. Mulțumesc și acum domnul Hasling. Aș dori să-i mulțumesc Mariei Neuchel pentru uh, acest raport. Cred că trebuie să privim puțin diferențiat cifrele um, din Europa, pentru că există o diferență, de exemplu, în Germania între vest și est, între vestul Europei și estul Europei. În estul Europei uh, evoluțiile istorice au fost diferite față, față de cele din Occident și trebuie să țină seama de aceste caracteristici specifice locale. Și nu trebuie să pierdem din vedere care sunt posibilitățile pe care le avem în uh, Uniunea Europeană uh, prin uh, subvențiile agricole, prin plățile mm, care se fac pentru suprafață, oare nu sprijinind tocmai acest fenomen de concentrare a terenurilor agricole, pentru că marile exploatații agricole cresc mult mai repede decât cele mai mici. Deci uh, trebuie să ne gândim dacă prin sistemul de plăți directe susținem exploatațiile de mici dimensiuni și dacă nu cumva le facem să depindă tot mai mult de exploatațiile de mari dimensiuni. Un alt aspect important este următorul. Trebuie să vedem dacă întreprinderile, societățile care nu au nici nimic de a face cu agricultura, uh, pot să achiziționeze terenuri agricole. Uh, nu putem <laughs> să ajungem în situația în care terenurile agricole apoi trebuie să fie arendate de la asemenea societăți comerciale de către uh, agricultori. Tocmai de aceea trebuie să ne asigurăm că terenul agricol ajunge în proprietatea agricultorilor. Domnul Dofan, vă mulțumesc. Cred că trebuie să fim puțin atenți cu datele statistice, pentru că datele statistice ne oferă de fiecare dată o valoare medie. În um, Europa, la sud, um, la sud de Alpi, de exemplu, există o situație uh, complet diferită. Um, Acolo, de exemplu, un hectar este uh, în proprietatea multor oameni, ceea ce înseamnă o fărâmițare prea mare, terenul agricol respectiv nu mai poate fi uh, folosit, deci o concentrare a terenurilor nu ar fi o idee atât de rea pe fond, așa cum a spus colegul uh, Hoisling, trebuie să ne gândim, uh, trebuie să ne gândim în ce, în ce grad politica agricolă, mai ales din uh, pilonul 1 al PAC, îi sprijină pe cei care de fapt nu au nicio legătură cu uh, agricultura. Și acest lucru s-a întâmplat dintr-un anumit punct de vedere și apoi uh, nu trebuie să uităm că în momentul în care am adoptat uh, reforma politicii agricole, situația pe piața financiară a fost una diferită față de cea actuală și pentru investitori în acest moment a devenit foarte interesant să cumpere uh, terenuri agricole. Pe de altă parte, sunt de acord cu colega noastră Noifel, trebuie să dăm posibilități statelor membre să decidă singură cum vor să gestioneze uh, situația funci- funciară a terenurilor, uh, care sunt uh, normele care trebuie să fie respectate, însă ceea ce, ceea ce nu putem să facem este să impunem uh, principiul, uh, un, un principiu discriminatoriu în Uniunea Europeană. Trebuie să existe un acces garantat tuturor europenilor, sau cel puțin uh, cetățenii, toți cetățenii europeni trebuie să respecte aceleași criterii când vine vorba de achiziționarea terenurilor. Vă mulțumesc, domnul Des. Vă mulțumesc, aș dori să mulțumesc și raportoarei o să insist asupra câtor, uh, câtorva puncte. Sunt de acord cu raportoarea. Proprietatea terenurilor agricolor, uh, terenurilor agricole trebuie să rămână în, uh, la agricultori. Există situații foarte diferite în Europa, dar există situații foarte diferite și în Germania. În uh, Bavaria, regiunea din care provin eu, suprafața medie este, a terenurilor agricole este de 15-16 hectare și piața nu este una foarte activă, deci nu se vând foarte multe uh, terenuri și nu există această, uh, nu există această problemă a uh, concentrării de terenuri agricole. Pe de altă parte, am vizitat de curând uh, estul uh, fosta Republică de- Democrată Germană, unde problema uh, concentrării terenurilor există. Pe de altă parte, acolo există și fenomenul asociațiilor, cooperativelor agricole, ceea ce este un lucru foarte bun. Mai mulți agricultori împreună exploatează 200-300 de hectare de teren și așa mai departe. Și nu trebuie să uităm că în Germania există și o legislație de mediu irațională care duce până la urmă la falimentare a unor, a unor explo- exploatații agricole care sunt nevoite să pună deoparte o parte a terenului pe care nu au voie să îl, fol- să-l folosească. Deci, trebuie să ne gândim la cum putem să combatem tendințele extreme, indiferent de în ce direcție merg. Domnul Flanagan. Eh, Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare interesantă și ne punem întrebarea ce face Uniunea Europeană, însă cred că mai întâi ar trebui să încetăm să ușurăm uh, complicarea lucrurilor. Ne-am putea gândi la o situație în care un fermier uh, cu familia sa își pierde ferma. Dacă Uniunea Europeană își dorește să facă ceva față de această problemă, cu siguranță că va putea să facă asta prin revizuirea politicii agricole comune. Și uh, ar trebui să urmăm ceea ce a spus ultimul uh, comisar pentru agricultură decent pe care l-am avut. Să reorganizăm întregul sistem de plăți al politicii agricole comune. Știu că s-a făcut o revizuire a PAC, însă, din păcate, nu s-au susținut măsuri inteligente și uh, sincer, sunt surprins de ceea ce spun colegii aici. E, se pare că există un sprijin general pentru exploatațiile agricole de tip familial. Bun, acum întrebarea este comisia ce părere are, pentru că nu i-am auzit niciodată să susțină așa ceva. Poate că ar trebui să se exprime și pe acest punct de vedere, așa cum s-a exprimat la un moment dat și pe înverzirea agriculturii. Deci întrebarea este acum de ce avem acum uh, pe cineva în poziția de comisar care susține mai degrabă industria agricolă, agri, uh, și, și aceste lobby-uri din partea agricultorilor, în loc să susțină agricultorii. Și eu cred că la un moment dat agricultorii ar trebui să primească acele sume pe care în momentul de față îi primesc cei care promovează, spre exemplu, dieselul. Mulțumesc, domnul Boda. domnule președinte, îi mulțumesc, uh, doamnei raportor, pentru expunerea făcută. Și de la început aș dori să denunț într-o oarecare măsură ipocrizia Comisiei uh, Europene, celor de la DG Agri, care pe de o parte vin și spun că nu este un fenomen care să fie de o anumită anvergură și să-i preocupe, iar pe de altă parte vin și spun că, de fapt, această chestiune ar trebui să fie lăsată în competența statelor membre. Vreau să vă spun că în România s-a încercat modificarea legislației privind vânzarea terenurilor și nu s-a putut pentru că se spune că nu ne lasă Comisia Europeană. Sunt perfect de acord cu domnul Dorman, colegul meu, care spune vrem condiții egale pentru vânzarea terenurilor la nivelul Uniunii Europene. Domnilor de la Comisia Europeană, poate coborâți din acel turn de fildeș unde sunteți acum și observați puțin ce se întâmplă cu legislația vânzării terenurilor în celelalte uh, state sau în statele membre ale Uniunii Europene. Pentru că am impresia că voi sunteți rupți de realitate. Habar n-aveți ce se întâmplă. Vreau să vă spun că în România 45% din terenuri se află în mâinile uh, așa numitelor investitori străini și, repet, 45%, primele zece societăți comerciale care au beneficiat de fonduri europene nu sunt cu capital nici măcar din Uniunea Europeană, sunt din Liban, din Israel sau din orice alte state decât din Uniunea Europeană și n-ar fi nici asta o problemă dacă s-ar produce cu adevărat bunuri agricole sau produse agricole. Dar îmi spun fermierii că în bună măsură aceste societăți comerciale abia întrețin terenul și de fapt ținta lor este doar subvenția agricolă pe care o primesc în România. Și atunci să ignorăm cu desăvârșire ce se întâmplă în această, în această zonă. Eu cred că nu putem sta pasivi uh, la această problemă și va trebui să intervenim de urgență cu crearea unor condiții comune de vânzare a terenurilor la nivelul Uniunii Europene. Mulțumesc! Oui, merci, La parole est à Mulțumesc. Și acum domnul Bramen. Mulțumesc și vreau să mulțumesc și Mariei pentru acest raport. Cred că Stuart e o minoritate aici, dar cred că toată lumea, în mod majoritar, își dă seama că ne confruntăm cu o problemă și trebuie să vedem și care este și traiectoria aici. Care este problema deocamdată? Oare vom continua așa cum facem în momentul de față? E clar că dacă e să continuăm așa, cred că la un moment dat o să ne confruntăm cu o situație în care 2% din proprietari dețin 75% din terenuri. Nu cred că ne putem permite acest lucru. Eu cred că e un subiect care, pentru cei care se află într-o tendință mai degrabă de stânga, e un exemplu clar a faptului că piața a dat greș Putem recunoaște asta. Avem datoria să recunoaștem acest lucru. Și e, face parte dintr-o tendință mai generalizată de creștere a inegalităților în Uniunea Europeană și de defavorizare a agricultorilor cu exploatații de tip fam familial. Asta face parte dintr-o situație uh, mai generală. Trebuie să ne uităm clar cine a, este proprietarul terenurilor uh, și cât teren deține fiecare. Trebuie să avem o imagine de context, de fundal dacă să ne uităm de asemenea și la plăți, plățile ar putea fi, examinarea acestora ar putea fi o eventuală soluție. Spre exemplu, în țara Galilor avem deja anumite praguri. Știu că în Scoția nu e așa, însă în, în, în, în țara Galilor avem plăți din partea uh, politicii agricole comune și acestea sunt bine gestionate și poate că asta ar putea fi o cale pentru a examina și rezolva problema. Apoi, așa cum s-a mai spus și de către alți colegi, uh, realitatea ne demonstrează că subvențiile reprezintă o problemă, deci noi trebuie să găsim o soluție. Mulțumesc! Merci, merci, Paul. La parole... Mulțumesc. Nicholson are cuvântul. James. Thank you very much indeed. Vă mulțumesc. Aș dori să vă spun, domnule Brennan, că există această situație și în Irlanda de Nord, nu doar în țara Galilor. Un lucru este clar ce nu mai producem este teren. Teren care să producă alimente. În fiecare an avem la dispoziție tot mai puțin teren agricol, se construiesc prea multe clădiri, se construiesc fabrici și așa mai departe. Deci cred că trebuie să ne uităm și la dimensiunea ținută de planificarea terenurilor. M-a interesat foarte mult, mi s a părut foarte interesantă aceste cifre, 3% care dețin, uh, din exploatații care dețin 50% din teren. Trebuie să înțelegem ce se întâmplă, pentru că în mod evident există probleme majore, mai ales în noile state membre ale Uniunii Europene. Există anumite probleme și în vechile state membre ale Uniunii Europene, însă este foarte greu să găsim o soluție care să se potrivească tuturor prezenți aici în sală, deci trebuie să existe în continuare anumite responsabilități din partea statelor membre și în regiunea din care provin eu a existat o problemă pe parcursul boomului uh, economic. Uh, avocați, uh, juriști, tot felul de investitori care au investit, au cumpărat terenuri Însă acest lucru s-a întâmplat acum. Și terenul este considerat acum a fi o bună investiție, chiar dacă creditele bancare sunt mai greu de, de, de contractat. Însă fermierii îmi, îmi spun că nu au bani foarte mulți și mă gândesc că poate dacă ar reuși acum să vândă puțin din terenul pe care îl au, ar putea obține um, ceva bani. Mulțumesc, domnul Bogovici are cuvântul. Îți mulțumesc, Maria, pentru acest raport, pe un subiect uh, atât de important pe care trebuie să-l uh, dezbatem cu mare atenție. În, uh, eu, eu vin din Slovenia și media proprietăților agricole este de 6,7 hectare pe a, uh, exploatație agricolă și uneori pentru exploatațiile agricole de mici dimensiuni și de dimensiuni medii este important să se ajungă la un anumit grad de concentrare a uh, terenurilor. Pe de altă parte, după cum am auzit, mai ales în fostele state comuniste, unde existau suprafețe mari de terenuri în proprietatea statului, există situații care trebuie să se schimbe, pentru că nu este acceptabil ca un singur proprietar să dețină mii și mii de uh, hectare agricole. Ar trebui să um, susținem mai mult exploatațiile agricole familiale și Trebuie să ne ocupăm, pe de-o parte, de acest fenomen al uh, acaparării terenurilor și să pregătim, pe de altă parte, măsuri care să vină în sprijinul uh, tinerilor uh, agricul, agricultori și a exploatațiilor agricole de a, mici și dimensiuni medii. Și a, um, există nevo- este nevoie de măsuri specifice pentru fiecare țară în parte. Vă mulțumesc, Elizabeth Köstinger. Vă mulțumesc. Aș dori să continui cele spuse de colegul meu. Va fi hotărător ca în acest uh, raport să spunem că competențele adevărate privind proprietatea terenurilor revin uh, statelor membre și că, de fapt, aceste competențe trebuie să se exercite Uh, pe plan uh, local, regional. Uh, în Austria, de exemplu, există o situație foarte diferită datorită evoluției um, istorice um, diferite. Există landuri federale unde, um, unde există o tradiție privind moștenirea, transmiterea uh, în uh, familia unor uh, terenuri uh, agricole și exploatațiile agricole respective se descurcă mult mai bine decât cele din landurile unde nu există această reglementare de moștenire a terenurilor respective. Deci trebuie să ținem seama de această diferență care există și în interiorul statelor membre pentru a găsi formulările potrivită care să nu ducă până la urmă la uh, confiscarea proprietăților uh, cumpărate de agricultori, de exemplu, din alte state membre. Deci trebuie să păstrăm uh, o măsură potrivită în acest raport. Mulțumesc, domnul Ardus. Vă mulțumesc. În legătură cu acest uh, punct de pe ordinea de zi, aș dori să vă spun că legislația privind vânzarea terenilor a fost uh, schimbată în Ungaria. Ne-am orientat după modelul uh, danez și cel francez. Mie îmi, îmi plac foarte mult legile din Franța și din Danemarca privind proprietatea asupra terenilor, însă drept urmare a introducerii unor norme legislative similare în Ungaria, statul meu a fost uh, amenințat cu procedura de infringement, de nerespectare a tratatelor. Libera circulație a capitalului metalurilor este apărată întotdeauna de Comisia Europeană. Să aș dori să spun foarte clar că nu putem să acceptăm standarde duble. Dacă un sistem funcționează în Danemarca și în Franța, ar trebui să poată funcționa la fel de bine și în Ungaria. Nu înțeleg de ce în Ungaria este inacceptabil. Mulțumesc. Care cuvântul doamna Mariana Petir? Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc doamnei Maria Neuchel pentru prezentarea sa și să insist asupra faptului că în Croația mai mult de 90% din exploatațiile agricole familiale dețin mai puțin de 10 hectare de teren. Știm că um, producția de uh, alimente depinde și de pro- proprietatea asupra terenilor agricole. Concentrarea concentrarea terenurilor agricole prin achiziționarea sau aren, luarea în arendă a terenurilor agricole trebuie să fie a, reglementată și exploatațiile agricole familiale trebuie să se bucure de avantaje, de, trebuie să fie prioritare. Doar așa vom garanta ca tinerii să rămână în zonele rurale și vom garanta în același timp uh, siguranța alimentară. Însă toate aceste aspecte țin de competențele statelor membre, deci Uniunea Europeană nu se poate implica prea mult în acest domeniu. Din punctul meu de vedere, ce ar trebui să facem în uh, Croația ar fi să stabilim care este suprafața optimă pentru fiecare tip de exploatație agricolă în funcție de uh, Um, caracteristicile regionale. Cei care utilizează terenul ar trebui să um, aibă prioritate atunci când vine vorba de achiziționarea acestui teren. Uh, problemele menționate de colegii din uh, estul Europei privind acapararea terenurilor este o problemă de care ar trebui să se ocupe Uniunea Europeană și aici cred că ar trebui să găsim o soluție comună. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Petir. Da, doar câteva cuvinte înainte de a da cuvântul Direcției Generale din partea Comisiei. Ne dăm seama cât de important este subiectul acesta pentru sectorul agricol. Eu împărtășesc cele spuse de colegi și anume chestiunea de competențe. E clar că statele membre sunt cele care au competențe în ceea ce privește gestiunea terenurilor și de altfel observăm că e nevoie întotdeauna de un echilibru, un echilibru între pe de o parte o fărâmițare excesivă și pe de altă parte, o concentrare excesivă. Când ajungem la afirmații precum uh, cele făcute astăzi, și anume că 3% dețin peste 50% din terenuri, nu cred că te, echilibrul este unul uh, asigurat. Dacă nu putem acționa din punct de vedere legislativ uh, um, la nivel european, eu cred că putem totuși să acționăm asupra politicilor pe care le desfășurăm. În orice caz, din cele ce ne spun agricultorii, reiese clar faptul că uh, Um, dacă vorbești despre terenuri, în fond vorbești despre, despre uh, bani, mai ales în acele regiuni un pic fragile în care situația economică nu este strălucită. Deci dacă vrem să reechilibrăm lucrurile, dacă vrem să reechilibrăm uh, situația, trebuie să reechilibrăm accesul la aceste terenuri arabile pe viitor. Și vreau să vă mulțumesc tuturor pentru dezbaterile foarte fructuoase și am să dau cuvântul uh, acum Comisiei Europene. Vă rog. Yes, um, good morning. Bună dimineața și vă mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul. Vă mulțumesc pentru că dați ocazia Comisiei Europene să vă prezinte pe scurt câteva cifre legate de această dezbatere și pentru a ne explica acțiunile uh, legate de terenurile agricole. Aș dori să vă spun că eu reprezint uh, Direcția Generală FISMA, și nu Digi Acri, pentru că am considerat că punctul uh, cheie al acestei dezbateri se referă la libertatea de circulație a capitalurilor de care ne ocup- ocupăm noi. S-a amintit și S-au emitit și investițiile străine în agricultură în această dezbatere și de la bun început aș dori să spun că Comisia Europeană este considerată că, consideră că liber, libertatea de investiții în Europa trebuie să fie considerată a fi o forță pozitivă care poate aduce beneficii atât terenurilor agricole și dezvoltării rurale. Poate promova transferul uh, de tehnologie și de cunoștință și poate accelera uh, productivitatea agricolă. Acest lucru este posibil doar dacă există un cadru de reglementare sănătos care echilibrează libertatea de investiții cu uh, contrapunându-i reguli care să permită o dezvoltare durabilă a zonei rurale. Și aș dori să spun câteva lucruri generale privind cadrul legislativ general. Nu există vreo legislație europeană care să se ocupe în mod direct de vânzarea de terenuri agricole. Drept urmare, așa cum s-a spus în această dezbatere, statele membre um, sunt cele care pot să reglementeze piața terenurilor agricole. Statele membre pot să facă acest lucru atâta vreme cât respectă principiile de bază ale tratatelor. Și acestea se referă la libertățile fundamentale și în mod specific, ceea ce înseamnă nucleul dreptului european, nediscriminarea în temeiul naționalității. Când mă refer la libertățile fundamentale, mă refer la libera circulație a capitalului, pentru că, într-adevăr, terenul agricol este considerat a fi un, este considerat a fi un capital, deci este guvernat de normele privind piața internă și poate ar trebui să uh, menționez că uneori și uh, libertatea de reședință poate avea un uh, rol de jucat. Ce înseamnă însă acest lucru pentru terenurile agricole? Este vorba de o bună funcționare a pieței interne pentru capitaluri și mm, ceea ce se aplică și principial și terenurilor agricole. Deci, în principiu, uh, investițiile transfrontaliere în terenul agricol trebuie să se bucure de aceste libertăți fundamentale, deci nu ar trebui să fie supuse unor uh, uh, restricții, așa cum se precizează în articolul 63 din Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene și este relevant și pentru celelalte libertăți fundamentale. Cu toate acestea, trebuie să insistăm asupra faptului că este adevărat, uh, este posibilă introducerea unor restricții atunci când este nevoie, de exemplu, de protejarea unor interese uh, publice. Comisia este convinsă că tratatele permit un spațiu de manevră statelor membre pentru a răspunde aspectelor amintite în dezbaterea de astăzi. Suntem convinși de acest lucru pentru că există deja o, o jurisprudență uh, privind uh, achiziționarea de terenuri agricole. Curtea Europeană de Justiție a recunoscut prin, aceste, prin această jurisprudență caracterul specific al terenurilor agricole și necesitatea de a le proteja. Pentru a vă da câteva exemple relevante prin, privind elementele amintite astăzi, Curtea Europeană de Justiție a acceptat că libera circulație a capitalului poate fi restricționată pentru a preveni specula cu teren agri- agricol. Uh, statele membre pot păstra uh, și promova forme tradiționale um, agricole, cum ar fi exploatațiile agricole familiale și poate pot impune păstrarea uh, terenurilor agricole și asigurarea că ele sunt folosite în aceste scopuri agricole. Trebuie să menționez și un alt uh, aspect important. Nu toate restricțiile sunt justificate doar pentru că urmăresc un interes public. Restricțiile trebuie să fie proporționate pentru a fi justificate, ceea ce înseamnă că nu uh, trebuie să meargă dincolo de măsurile necesare pentru a atinge obiectivul dorit. Deci nu există o legislație specifică pe plan european. Statele membre trebuie să adopte propria legislație care trebuie să respecte principiile fundamentale din tratate, principii care uh, permit și anumite restricții pentru a garanta interesul public. Și în acest context trebuie să menționăm și următorul lucru, pentru că s-au menționat îngrijor, îngrijorări legate de investițiile străine. Acestea par să fie limitate totuși. Nu întotdeauna este ușor să obținem informații relevante, însă informațiile care, pe care le deține Comisia Europeană ne arată că procentul uh, uh, deținut de investitorii străini este unul redus, undeva între 1 și 3%. Acestea fiind spuse, luăm notă de această tendință ca investițiile străine să crească și că investitorii străini uh, doresc să investească tot mai mult în terenul agricole și este o situație pe care o monitorizăm. Și înainte de a încheia intervenția, domnule președinte, aș dori uh, să vă prezint acțiunile legale întreprinse de Comisia Europeană în acest domeniu. Poate știți că în 2014-2016 perioada de tranziție s-a încheiat. Uh, referitoare la derogările acceptate pentru noile state membre ale Uniunii Europene privind libertatea de circulație a capitalului. Deci aceste state au avut permisiunea ca pe o perioadă de timp să restricționeze achiziționarea de terenuri agricole de către resortisanța altor state pe această perioadă în care ar fi trebuit să pregătească piața terenurilor unui regim mai deschis. După această perioadă de tranziție, o serie de state au adoptat noi legi care reglementează situația piața terenurilor uh, agricole. Am, am examinat uh, situația, am uh, primit un număr imens de plângeri împotriva acestor state membre uh, la care a trebuit să, re- să reacționăm și am avut o problemă cu legislația adoptată pentru că, din punctul nostru de vedere, au, se, s-a împiedicat libera circulație a, a capitalului. Procedura a început în, mart, în martie 2015, este de Bulgaria, Lituania, Slovacia, Letonia, nu și România. Legislația din România a fost în ordine din punctul nostru de vedere. În luna mai acestui an, Comisia a trecut la următoarea etapă a acestei uh, proceduri, ultima înainte de a ne adresa curții pentru a cere un aviz uh, motivat. În acest moment examinăm uh, răspunsurile pe care le-am primit la scrisorile adresate, deci nu vă putem spune dacă ne vom adresa până la urmă Curții Europene de Justiție sau nu. Și aceasta și datorită faptului că am înțeles că în câteva state se lucrează la propuneri legislative care vor remedia problemele existente și trebuie să examinăm aceste acte legislative. Însă vă pot prezenta pe scurt câteva din problemele identificate. Principala îngrijorare din Bulgaria și din Slovacia a fost și este că cumpărătorii trebuie să fie uh, să aibă o reședință pe termen lung în țara respectivă, ceea ce înseamnă o discriminare împotriva altor cetățeni europeni. Ungaria a fost menționată de asemenea. Ungaria există un sistem foarte restrictiv cu multe criterii care trebuie să fie respectate pentru a putea achiziționa teren. Interalia există o inter- interdicție uh, totală de a achiziționa uh, teren de către o persoană juridică cu care nu am, uh, nu am fost de acord. În plus, uh, trebuie să, cei care achiziționează teren trebuie să aibă o calificare, o calificare de agricultor obținută din Ungaria. Aceste restricții trebuie să fie introduse pentru a combate specula, pentru a păstra exploatarea, caracterul uh, agricol a exploatării terenurilor. Mm, Comisia nu contestă faptul că acestea sunt obiective care pot fi apărate, însă din punctul nostru de vedere măsurile, unele dintre aceste măsuri introduse nu sunt proporționate, nu respectă principiul uh, proporționalității. Măsuri mai puțin drastice ar permite atingerea acelorași obiective. Unele măsuri sunt discriminatorii din punctul de vedere al uh, cetățeniei, de exemplu, faptul că cumpărătorul trebuie să aibă reședința în țară sau în, uh, în uh, orașul, în regiunea respectivă. Și jurisprudența, jurisprudența Euro- Curții Europene de, de Justiție ne arată că asemenea prevederi sunt ilegale. S-a spus că terenul agricole trebuie să poată fi achiziționată de agricultori și Curtea Europeană de Justiție a acceptat că pot fi uh, acceptate autorizații uh, prealabile de către autoritățile publice, însă uh, și că asemenea, sistem, asemenea sisteme pot da o prioritate agricultorilor față de alți doritori. Și dacă îmi permiteți doar câteva comentarii în concluzie. După cum am spus, aceste proceduri de încălcare de nerespectare a tratatelor sunt în desfășurare, suntem în strâns contact cu statele membre respective și sperăm că până la urmă vom găsi soluțiile care răspund în mod suficient îngrijorile existente și care sunt conforme dreptului european. Aș dori să spun de asemenea că acțiunile actuale sunt uh, aliniate acțiunilor trecute ale Comisiei Europene. În trecut, Comisia Europeană a luat mai multe măsuri împotriva acaparării terenurilor, tocmai de aceea există o jurisprudență din punctul, uh, la Curtea Europeană de Justiție în acest domeniu și Comisia Europeană acumulează informații privind regimul uh, funciar în toate statele membre monitorizăm uh, evoluțiile și în calitate de gardiana a tratatelor, Comisia Europeană este cea care trebuie să se asigure că dreptul comunitar este respectat și să trecem la acțiuni legale dacă acest lucru este, uh, este necesar. Uh, au fost amintite și orientările generale și așteptăm cu nerăbdare raportul Parlamentul European. Vă mulțumesc. Mulțumesc pentru această expunere atât de completă. Doamna Noișel are cuvântul. Uh, nu o să am nevoie de două minute, doar de două propoziții. Aș dori să mulțumesc tuturor colegilor. Am încercat să notez cât mai multe lucruri și Comisie, aș dori să spun că ce a fost înainte a fost înainte. Astăzi e astăzi, piața este în schimbare și Comisia Europeană trebuie să se schimbe și regret foarte mult că se reacționează la propunerile legislative ale statelor membre prin scrisori de, de amenințare Comisia Europeană ar trebui să aibă o atitudine mai proactivă, să spună statelor membre cum pot să protejeze proprietățile asupra, cum, po- cum pot proteja proprietatea asupra terenurilor agricole, respectând în același timp uh, dreptul comunitar. Aceasta este sarcina uh, Comisiei Europene, să pună la dispoziție statelor membre un set de instrumente care respectă dreptul comunitar. Un asemenea set de instrumente ar fi foarte util pentru statele membre. Și în uh, încheiere aș dori să spun că Europa are nevoie de un uh, echilibru și nu este vorba de uh, o egalitate între toți și de acțiuni de uh, confiscare a proprietăților. Uh, nu, avem nevoie de o stabilitate în domeniul agricol, avem nevoie de oameni responsabili care să fie proprietari ai teren, terenilor agricole, care să înțeleagă că proprietatea asupra unui teren agricol aduce cu sine o responsabilitate față de întreaga uh, socială și uh, aștept cu nerăbdare colaborarea viitoare. Mulțumesc! Merci, merci. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, Maria, pentru aceste precizări. Vreau să spun că raportul va fi examinat pe 10 noiembrie. Mulțumesc pentru discuție și predau ștafeta președintelui Sikierski ca să continuăm lucrările. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc pentru că m-ai ajutat uh, să acoperim uh, președinția. Am ascultat dezbaterea, dragi colegi. Problema concentrării e de fapt și o problemă de eficiență, o problemă legată de concurență și și o problemă politică cât se poate de concretă, de care a vorbit pe bună dreptate reprezentantul Comisiei. Bineînțeles că ne gândim uh, și la fermele mai mici, Există o serie de provocări specifice lor, uh, însă evoluțiile economice sunt cele care sunt. Uh, avem fermieri activi care uh, încearcă să facă ceva, dar orice ar fi fenomenul concentrării înseamnă că există mai puține locuri de muncă, mult, mai puține locuri de muncă, dar mai multă rentabilitate, mai multă productivitate lucrurile trebuie luate așa cum sunt. Avem o problemă de eficiență pe undeva și o problemă de rentabilitate uh, și atunci cineva trebuie să plătească. Dacă dorim să fim concurențial, competitiv pe piața mondială, trebuie cumva să <clears throat> facem o alegere. Uh, este foarte clar că nu e simplu să alegi. Pe de o parte avem un raționament economic și pe de altă parte există alte probleme cât se poate de grave cu care se confruntă mai ales uh, anumite state membre. În noile state membre, fermierii nu sunt împotriva vânzării terenurilor în sine, dacă aceste terenuri sunt folosite atunci când sunt achiziționate dacă nu e vorba de o simplă investiție, o simplă operațiune imobiliară, economică, destinată exclusiv profitului. Însă vom avea, bineînțeles, multe ocazii să ne întoarcem la această tematică. Mulțumesc mult pentru dezbaterea asta. Este important să nu uităm nici partea politică, dar nici partea economică în această dezbatere, dar să nu uităm nici uh, factorul uman cei care cumpără mici ferme și vin la țară, se mută acolo, fac cumpărături, uh, investesc, zona respectivă uh, se dezvoltă. Deci să nu uităm partea asta și trebuie cântărite foarte bine argumentele pro și contra. Dragi colegi, schimb de vedere acum cu reprezentantul Forumului Mondial ce privește accesul la pământ și resurse naturale. Forum Mondial, deci astăzi putem să discutăm cu reprezentanții acestui forum care a avut loc în Spania între 31 martie și 2 aprilie anul acesta. Această, acest forum a fost plebiscitat de o serie de organizații neguvernamentale, de asociații ale fermierilor, asociații cetățenești, instituții naționale, internaționale, experți astăzi um, îl întâlnim aici pe reprezentantul unei organizații care se ocupă cu um, aceste aspecte. Vorba de Asociația Acter, care a făcut mult pentru acest forum. Forum legat de accesul la terenuri agricole și la resurse naturale. Vă întâmpin aici și vă urez bun venit, stimate domn domnul Marle. Suntem puțin întârziere, deci vă rog mult să începeți imediat să ne spuneți ce se întâmplă și să ne prezentați ce s-a întâmplat cu acest forum și ce activități ați desfășurat în acest domeniu, în domeniul strâns legat de protecția naturii. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mă bucur și sunt onorat să fiu prezent aici și vă spun foarte pe scurt ce s-a întâmplat la lucrările desfășurate în cadrul acestui forum. Vreau să mulțumesc și domnului Loihel pentru că ne-a propus să venim aici astăzi. Uh, am încercat să atragem și Comisia Europeană și Parlamentul European um, la organizarea acestui uh, forum. Dacian Cioloș ne-a dat acordul său spunându ne spunând că um, DG Agri va veni și va face parte din co-organizatori, însă apoi știm bine că portofoliul agriculturii s-a schimbat. Domnul Cioloș, din păcate, Uh, nu mai este comisar european uh, și am aflat astfel că Comisia Europeană nu mai participă la forumul nostru. Am avut multe ședințe mai apoi, uh, dar n-am putut să mai intrăm, să mai avem un acces așa de bun pe lângă Comisia Europeană așa cum îl aveam înainte, după Cioloș, deci, deci este păcat. Uh, astfel am atras Comitetul Economic și Social de partea noastră, împreună cu care am avut o întâlnire pregătitoare în acest sens la sfârșitul lui 2015. Atunci a venit, uh, au venit mai mulți deputați uh, europeni <clears throat> reprezentați la forum cu titlu personal sau ca reprezentanți ai familiilor lor politice respective. Zece ani după conferința internațională privind reforma agrară, organizată de FAO în 2006, uh, se constata că problema agrară în lume evolua exact pe dos față de recomandările forumului respectiv. Și atunci am considerat că lucrurile se agravau așa de mult pe plan internațional încât trebuia iarăși să se organizeze un forum, forum implicând reprezentanții ai guvernului, ai ONG-urilor, experți, tehnicieni și așa mai departe iar uh, organizațiile care s-au implicat cel mai mult Serai din partea Spaniei și Acter, adică noi am uh, fost de cei care am început această inițiativă și multe alte organizații ni s-au alăturat foarte repede și am avut multe probleme, dar totuși am reușit să avem 400 de persoane prezente din 60 de țări în timp de trei, uh, trei zile de forum, uh, țărani, pescari și așa mai departe, dar și oameni de la ministere, de la FAO, Uh, mulți reprezentanți ministeriali din Franța și cercetători și universitari. Și acum uh, vă prezint și pe PowerPoint. Uh, avem un site pe internet, dar aș vrea să merg direct la concluzii. Pe fiecare continent ne doream să avem câte o întâlnire pregătitoare. Doar în Europa am reușit să facem acest lucru și asta împreună cu Comitetul Economic și Social. După cum vă spuneam, am observat că agricultura din țările europene se află într-un proces de mutație profundă și rapidă, cu o polarizare foarte mare a structurilor de producție, o concentrare a terenurilor și nu e vorba propriu-zis de acaparare a terenurilor, land grabbing, ci mai mult de o transformare a modului de producție agricol uh, care iarăși ridică niște probleme Europei care trebuie să aleagă în ce direcție va evolua agricultura sa. E foarte importantă această delegere pentru că în anii 60, la începutul pacului, uh, s-au luat niște decizii care nu mai sunt de actualitate, lucrurile s-au schimbat foarte mult după 40 de ani, 50 de ani și nu se mai poate face ceea ce se dorea la început, acum în anii 60, cu politica agricolă comună. Aveți uh, pe imagine și procesul verbal. Uh, domnul de la Acter se întrerupe. Deci avem un proces verbal al întâlnirii noastre de pe, din noiembrie pe site-ul uh, Comisiei și eu, uh, în expunerea mea, revin la concluziile acelea. Care ar fi acestea? Concluziile forumului, pentru că ele se aplică pe plan internațional uh, și sunt la fel de aplicabile și în Europa. În primul rând, consensul a fost că, având de vedere principalele provocări internaționale, avem o mare problemă și contradicția între producția capitalistă, salariată și, pe de altă parte, producția agricolă, familială. Aici avem probleme sociale, probleme deci de ocupare, probleme economice legate de valoarea adăugată, de bogăție și de ce se produce pe un hectar și problema uh, biodiversității, fertilității solurilor sau lup, ce privește lupta împotriva schimbărilor climatice. În fiecare dintre aceste uh, domeniu, participanții la forum, or de, de oriunde veneau ei, s-au pus de acord cum că producția agricolă, țărănească, în fine, nu contează termenul, și gestionarea resurselor individuale, în acest mod uh, sunt mai benefice societății decât uh, marile exploatații de tip industrial. Toată lumea a zis asta. Uh, Uh, cei de la Comisie au vorbit despre interesul general, dar care este acel interes general? Care ar fi forma de producție care chiar răspunde acestui imperativ de interes general? Evoluția actuală este marcată de concentrarea terenurilor în tot mai puține mâini, mai avem fenomenul acapărării terenurilor, uh, și unor chiar încălcarea drepturilor populațiilor locale și asta înseamnă un mare pericol la adresa umanității dincolo de cei care sunt direct vizați și afectați de această acaparare a terenurilor. Asta este un lucru foarte important de menționat și dacă ne concentrăm prea mult pe drepturile omului și pe acapararea terenurilor, trecem cu vederea problema economică și de protecția mediului care sunt uh, importante în cadrul interesului general. Apoi, liberalizarea schimburilor de produse agricole pe plan internațional și, pe de altă parte, sprijinul financiar pentru marile exploatații agricole sunt cauzele acestor evoluții negative și asta se întâmplă și în Europa. Adică, caracterul uh, concurențial al agriculturii și fermierii care uh, sunt productivi sau mai puțin productivi, uh, sunt puși în, în concurență, asta înseamnă că uh, unii sunt chiar uh, împinși la ruină. Mă refer la productivitate, dar distingem între productivitatea muncii și productivitatea propriu-zisă netă pe hectar. Pentru că cei care au cea mai bună productivitate a muncii sunt cei care au cei mai puțin angajați și care produc uh, cel mai puțin pe hectar, propriu zis. Deci marile societăți, marile companii sunt cele mai uh, uh, negative aici, în sensul că îi ruinează pe cei care chiar lucrează pe lotul lor de pământ. Și s-a calculat că dacă pe plan internațional se, aplic, se, aplic, se aplică politica din Franța, uh, începând din anii 60, adică să scadă populația agricolă activă uh, cu până la 2-3% pentru a avea ocupare uh, în acest uh, ar trebui să ne întoarcem la 3 sau 4 miliarde de locuri de muncă suplimentare. Bineînțeles că nu se poate face asta, șomajul este ceea ce este și atunci nu are niciun sens. Astăzi există întreprinderi foarte eficiente pe plan agricol, dar care nu mai au niciun fel de angajat și care nici nu au mare valoare adăugată produsă la hectar, plus consecințe foarte negative asupra mediului și naturii. Iată ce s-a spus la forum și s-a spus cu tărie, și anume că interesul general trebuie să revină în această dezbatere privind agricultura. Și mai este o problemă. Astăzi, pe plan internațional, avem 50% populație în mediul urban și nu mai putem să ne mai gândim la agricultura astăzi fără să ne gândim la ce se petrece în orașe, în mediul urban. Și în Europa e și mai grav pentru că nu avem prea mulți agricultori astăzi care mai supraviețuiesc și cum uh, mediul urban este tot mai prezent, va fi foarte greu să ignorăm aceste evoluții, așa cum uh, vede și Comisia. E foarte greu să se facă asta, pentru că cei din orașe nu sunt interesați deloc de ce se întâmplă în mediul rural și agricol. Eventual ce se întâmplă la periferiile orașelor. Asta e o mare, mare problemă și este ceea ce s-a desprins la acest forum. Bineînțeles că s-au spus multe alte lucruri um, se va publica și o serie de concluzii uh, în continuare, nu insist. Acum, foarte pe scurt, situația din Europa. Am făcut aici o listă a documentelor care au fost o bază de plecare pentru noi la forum. Vedeți cât de prost este făcut acest PowerPoint? Foarte mult text, nu prea vizibil și citeți, veți putea să consultați mai încolo. În sfârșit, studiile sunt diverse și variate. Avem un studiu făcut de Via Campesina Europa, un altul care a fost produs de Comitetul Economic și Social. De asemenea, și Parlamentul European comandase un, un uh, raport de la Transnational Institute și noi, Acteru, am publicat niște lucruri. Mai sunt și alte asociații, cum ar fi Afer din Franța și altele care au uh, produs diverse documente și publicații care ideologic uh, nu sunt pe aceeași lungime de undă. Uh, și nu e vorba de dreapta, de stânga politice, aici e vorba de ce vrem noi în Europa astăzi în materie de agricultură. Din păcate n-am putut să ascult ce spune doamna Neuchel pentru că am venit cu întârziere, pentru că în, pe lângă Paris s-a stricat trenul, se mai întâmplă în sfârșit, dar vroiam să spun ceva uh, în legătură cu cât de diverse sunt uh, istoriile sau tradițiile agricultare și rurale în Europa. Pentru că, pe de altă parte, uh, nu trebuie uitat că tradiția, chiar dacă nu este uniformă, are un punct comun și anume e vorba de tradiția unei ferme uh, agricole familiale. De asemenea, autosuficiență a exploatației, de asemenea, dorința de a avea Uh, un venit decent pentru fermier, nu numai pentru mm, capitalist, și apoi posibilitatea de modernizare și chiar de export pentru aceste ferme. Asta era dezideratul, dar față de acum 50 de ani lucrurile s-au schimbat, uh, lucrurile s-au multiplicat, diversificat, există o mare polarizare, uh, pe de o parte structuri capitaliste imense, care vin uh, în Est, de pildă, din uh, principiul colectivizării forțate, urmate apoi de restituirea terenurilor și proprietăților, care totuși, uh, totuși nu a însemnat neapărat o reintrare în drepturi a proprietarilor, care nu mai sunt agricultori, de exemplu în România. Apoi, în vechea Europa, mă scuzați pentru sintagmă, avem alte evoluții de pildă în Franța, uh, progrese, evoluții legate de apariția a tot mai multor societăți, firme agricole, care sunt, de fapt, un fel de companii care gestionează agricultura, ceea ce înseamnă că s-a schimbat mult uh, modul de funcționare. Deci am trecut de la modelul agricol familial, un mic producător, care vrea să păstreze patrimoniul, care vrea să-l transmită din generație în generație, care vrea să protejeze natura din jurul său. Trecem la o logică de acționariat, de proprietari, chiar dacă inițial uh, acești acționari și proprietari sunt chiar membrii familiei respective, istoric vorbind. Asta înseamnă că trebuie o reglementare a pieței uh, funciare. În Franța a încercat să se uh, reglementeze achiziționarea de terenuri, vânzare-cumpărare, dar și arenda. Însă nu s-a reglementat deloc uh, tot ce înseamnă uh, acționariatul propriu-zis, pentru că astăzi chinezii pot să vină să cumpere milioane de hectare, pot să cumpere vii, foarte multe vii și alte terenuri fără niciun fel de control. Pe de altă parte, există o confuzie între cei care apără producția agricolă ca atare și cei care au o logică de tip firmă, companie. Asta e o treabă care trebuie neapărat abordată. <clears throat> Tot în această dezbatere trebuie spus că Europa astăzi nu trebuie să se intereseze numai de eh, modul sau de mm, tipul de proprietate asupra terenului, dar și Uh, să se intereseze de dimensiunile exploatației respective. Sunt două chestiuni diferite. Putem foarte bine să lăsăm proprietatea cui proprietarului, dar să reglementăm dimensiunile exploatației, exploatării, exploatației respective și să se știe ce se produce sau nu pe ea. Ei bine, în Europa, darea în arendă este foarte importantă uh, în România, de pildă, s-au dat înapoi terenuri, așa cum s-a întâmplat și în Ucraina după schimbarea de regim, însă nu s-a, nu s-a permis celor care și-au luat înapoi terenurile să redevină uh, țărani, producători agricoli, uh, familiali. Și atunci cei care au venit cu bani, cu capital, au răscumpărat toate aceste terenuri și au creat exploatații mamut. Uh, nu știu, în România avem uh, multe exploatații de peste 50.000 de hectare, dacă uh, mi-aduc eu bine aminte, și în, uh, în uh, Franța avem exploatație medie de 60% sau în alte țări avem exploatație medie ca suprafață de 10 hectare și ajungem într-o situație ca în Brazilia sau în Mexico la sfârșitul secolului XIX, începutul secolului 20, o mare, mare polarizare care a dus, știți bine, în Mexico la Revoluția Mexicană și care a dus la atâtea tulburări sociale. Vom avea probleme, uh, poate de altfel și aici, dar polarizarea este un fenomen în plină creștere în condițiile în care în, uh, nu mai suntem în anii 60 în Europa Occidentală, unde toată lumea avea loc de muncă. Apoi trebuie să ne mai gândim la legătura dintre partea sau domeniul rural și cel urban, mediul rural, mediul urban și problema mediului înconjurător, apoi migrația internă, externă, cum se uh, combina acești factori, inclusiv cu în ce privește optimizarea folosirii spațiului rural. Deci trebuie redefinite modurile în care se face agricultura astăzi, în secolul 21 și asta va trebui să se întâmple în fiecare țară europeană în parte, dar trebuie să se întâmple și pe plan european, pentru că nu poți să lași Europa să promoveze liberalizarea capitalurilor dacă ea repune în discuție în mod esențial uh, tot ce înseamnă sprijinul pentru agricultura familială, așa cum este ea tradițională în multe țări. Pentru participanții la forumul de care v-am vorbit, este foarte clar că numai producția țărănească, familială, bazată pe teritoriu și în cooperare cu orașele apropiate, se poate cumva efectua această mutație atât de necesară. Și asta va însemna că lobby-urile acestea atât de puternice astăzi să nu mai aibă atâta influență și să nu mai aibă atâta influență la nivelul Comisiei Europene, așa cum se întâmplă astăzi. Există, de fapt, două propuneri, chiar cu, poate că exagerez, dar pe de o parte să oprim concentrarea asta de terenuri, pe de altă parte trebuie cu orice preț să îi favorizăm sau să îi ajutăm pe tinerii fermieri care vor să se întoarcă, să deschidă o fermă, că e în România, că în Anglia, peste tot trebuie să-i promovăm pe acești tineri fermieri care se întorc la țară, apoi, tot așa, cu orice preț, să favorizăm producția țărănească, familială ehm, și nu să ne gândim că este o producție pur capitalistă pe bază de rentabilitate maximă, cu o liberalizare maximă a capitalelor, pentru că rezultatul final va fi exact contrar interesului general pentru toți europenii. Așadar, o să închei cu două propuneri principale care sunt, bineînțeles, doar două scenarii posibile, n-am epuizat subiectul, trebuie modificate politicile și instrumentele la dispoziția Europei în sensul în care aceste instrumente ar putea să fie contraproductive față de interesul general. Ce înseamnă asta? Înseamnă să se revadă modul în care subvențiile PAC uh, se petrec astăzi. Asta s-a întâmplat și la discuția noastră din 2015. E vorba de deplafonare, să nu se mai facă uh, plăți la hectar, ci plăți pentru fermierii cu adevărat activi, adică să nu dăm ajutor la hectar, adică cei care au proprietăți foarte mari să primească nu știu câți bani și cei uh, mai mici să nu plătească nimic, să primească nimic, apoi uh, producție alimentară și mai puțin producție um, uh, de agrocarburanți, o discuție importantă și aceasta, chiar dacă subsidiară, și apoi respectarea naturii. Uh, asta s-a preconizat la ultimul val de reforme PAC, dar nu suficient. Mai sunt multe de făcut și, în sfârșit, mai multă libertate în marjă de manevră țărilor care să se adapteze mai bine la aceste provocări și termin să ajutăm uh, mai mult uh, țările uh, care sunt cumva la coada clasamentului, mai multă coeziune, cum se întâmplă la începutul UE și mai puțin astăzi, apoi să restrângem concurența de tip capitalist în domeniul funciar și al trendurilor pentru că ce trebuie spus? Toți economiștii au spus și spun că pământul nu este un capital care oricare alta, un produs care oricare altul și să pornești de această premiză este cât se poate de eronat și ne-a dus situația în care suntem. În sfârșit, că nu mai am mult timp, să favorizăm în fiecare stat membru uh, o reglementare a piețelor uh, de um, funciare de toate tipurile, de arendă, de proprietate, apoi o agricultură bazată pe teritoriul respectiv, adică să incităm uh, tinerii care vor să se întoarcă la țară să o facă și să nu se simtă marginalizați, să se simtă utili social, pentru că ei sunt pionierii noi agriculturi europene de care avem atâta nevoie și, în sfârșit, nu vom face nimic din astea dacă nu vom reuși să implicăm și orașele în această dezbatere, pentru că e vorba, până la urmă, de societatea europeană în ansamblul săi care este afectată și nu e vorba de cine e sprijinit într-un anumit loc, uh, ci să ne punem întrebarea ce se va întâmpla cu Europa în ansamblul său dacă ne vom trezi că urmăm Brazilia în acest model uh, de transformare agricolă, deci un model cât se poate de negativ. Mulțumesc foarte mult și mă scuz pentru că am vorbit foarte repede. czasowo proponuję utrzymać poprzedni reżim półtorej minuty na wystąpienie, półtorej minuty, nie dłużej. Jako pierwszy zgłosił się pan Flanagan. Vă mulțumesc foarte mult pentru această prezentare și începem mai întâi domnul Flanagan, unul nu și jumătate fiecare. Vă da, mulțumesc foarte mult, a fost o prezentare foarte interesantă. Doar o întrebare foarte pe scurt. În ceea ce privește sindicatele, uh, dacă e să ne gândim, spre exemplu, la propunerile de acorduri internaționale de tip TTIP și așa mai departe, oare Ehm, aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră. Acest acord va îmbunătăți situația? Mulțumesc și acum doamna McGuinness, vă rog. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt foarte multe informații în această prezentare și sunt și totuși câteva îngrijorări în ceea ce privește definirea un, mărimii unei exploatații agricole, pentru că definițiile sunt diferite. Ce înseamnă o fermă mică în Regatul Unit și ce înseamnă o fermă mică în alte state membre. Uh, deci trebuie să fim atenți, să nu fim prea prescriptivi. Uh, pământul ca și bogăție. E clar că putem aici să ne jucăm din punct de vedere semantic. Asta este un avut, o, o bogăție. Da, ne dorim cu toții ferme familiale. Bun, foarte bine. Cu toții folosim această sintagmă, însă trebuie să o definim. Ce înseamnă? Aș fi destul de îngrijorată dacă ați sugera că ar trebui să ne opunem uh, Uh, în momentul în care fermierii doresc să colaboreze. Eu cred că trebuie să-i lăsăm să se organizeze și să uh, participe la piață în forma pe care ei o consideră a fi cea mai bună pentru ei. Ei pot să uh, își definească structurile. Noi în Irlanda avem, spre exemplu, astfel de modele de organizare și de grupare a fermierilor și asta funcționează. Însă, oricum, noi ne dorim să avem această dezbatere și la forumul internațional referitor la uh, accesul la terenuri, uh, am putea pune la punct un fel de index al acestor probleme și poate că noi am dorit să limităm accesul la terenuri, poate că am dorit să limităm anumite uh, dimensiuni ale fermelor, însă trebuie să fim prudenți. Uh, și să uh, ne gândim foarte bine înainte de a prelungi această dezbatere. Domnul Donta, da. Uh, Albert Des m-a rugat să vă spun că va fi absent și își cere scuze și iau eu cuvântul la numele său. Uh, Uh, lucrurile pot fi foarte diferite și pot funcționa foarte diferit în Uniunea Europeană, însă gestiunea terenurilor în Uniunea Europeană este strict de competența statelor membre. Și în momentul în care vorbim despre construcția europeană sau mai degrabă despre punerea sub semnul întrebării a proiectului european, nu cred că ar fi foarte bine să uh, facem în așa fel încât această politică de gestiune a terenurilor să fie una europeană. Uh, în același fel în care Uniunea Europeană nu a fost prevăzută pentru a limita capitalul. Da, suntem conștienți de faptul că transferul de capital la nivel funciar, la nivel agricol, mă refer la uh, cooperativele sau firmele de stat, pun probleme uh, și că trebuie să fim uh, foarte vigilenți. Însă fiecare stat membru trebuie să fie vigilent și să ia măsurile ce se impun în funcție de propria sa legislație. Și acum domnul Agnew. It's always interesting to see... E întotdeauna interesant să vezi ce fel de acronime apar în tot felul de uh, limbi uh, pentru diferite organizații. Dar bun, în fine, ce am auzit uh, e destul de periculos. Dacă e să ne uităm aici, observăm la un, că ne dorim un fel de control european al gestiunii terenurilor și asta mă îngrijorează pe mine. Uh, în fond, asta vă doriți, nu? Posibilități ca să limităm accesul anumitor persoanele la terenuri dar o, odată ce uh, uh, terenul trebuie să fie vândut, vă dați seama că scade din valoarea sa. Și asta propuneți, un fel de proprietate a statului asupra terenurilor? Păi nu cred că asta ne dorim. Eu aș fi fost de acord cu dumneavoastră asupra faptului că subvențiile, într-adevăr, pun probleme în anumite cazuri, în ceea ce privește calitatea solului și gestiunea acestuia. Dar uh, și a fost un argument evocat și uh, în referendumul care a avut loc în, uh, în Regatul Unit. Apoi, de asemenea, antreprenorii, tineri, fermieri. Sunt curios să aflu care este părerea lor, cum abordează ei acest subiect al accesului la terenuri, felul în care se descurcă și putem găsi exemple. Dacă îți dorești o fermă, un teren și știu că unii și-au dorit acest lucru, atunci ce faci? Uh, te adresezi unor companii de management care vând și cumpără și uh, poți observa că, da, um, Acestea sunt cele care se ocupă de astfel de tranzacții. Vă mulțumesc. Pan poseł Hausling, bardzo proszę. Și acum domnul Hausling. Ja, ich möchte gerne den Blick mal wieder ein bisschen... Aș dori să mă refer la cadrul global. Care este impactul uh, acordurilor de liber schimb și de parteneriat economic uh, economic uh, încheiată de Uniunea Europeană. Eu am impresia că încercăm să transferăm modelul nostru agricol și distrugem uh, structurile agricole existente în statele mai puțin dezvoltate pentru că susținem, de exemplu, un model bazat pe îngrășăminte chimice și așa mai departe, ceea ce distruge sau pune în pericol modelele tradiționale. Și pe de altă parte, aceste state spun că reduc, uh, reduc uh, taxele vamale pentru a permite europenilor un acces complet pe piața lor cu produsele noastre subvenționate, ceea ce distruge agricultura din uh, statele respective. Apoi, modelul tradițional din Europa cu proprietăți transmise de la o generație la alta în familii Oare este potrivit uh, în alte zone unde există tradiții diferite de cooperative care, unde nu există, nu există proprietări, nu există uh, cărți uh, funciare cu relațiile de proprietate atât de clar definite ca și în Europa. Există alte structuri de clasă Uh, și nu cu o agricultură care nu este orientată atât de puternic înspre export, așa cum este cea europeană. Proszę Państwa, nim zapytam Komisję, czy chce zabrać... Dragi colegi, am să rog Comisia să vedem dacă dorește să intervină. Nu? Atunci, uh, la rândul meu am și eu o întrebare. Am auzit deja faptul că nu trebuie ca agricultorii să fie uh, atașați într-un fel sau altul de terenuri și că agricultorii își doresc să lucreze pământurile, să cultive aceste terenuri, însă în fond nu e un, un scop în sine. Apoi s-a discutat de asemenea și despre uh, dimensiunile exploatațiilor agricole. Uh, exploatații mici în sudul Europei, spre exemplu acolo unde se cultivă măslinul, e ceva foarte diferit de exploatațiile din nordul Europei. În sud, agricultorul este sigur că își va câștiga uh, un salariu, dar în nordul Europei condițiile climatice sunt de așa natură încât lucrurile devin complicate. Și iată, deci aici o diferență foarte mare. Apoi mai sunt și diferențe între est și vest. Estul în continuare mai are rămășiți ale perioadei comuniste, cu o mare concentrare a terenurilor, uh, cu o gestionare colectivă, în Polonia 75% din uh, terenurile uh, arabile aparțineau statului. Și deci dacă noi acum trebuie să ne poziționăm, dacă ne gândim că toate aceste chestiuni legate de pământuri, de terenuri și chestiunile legate de proprietate sunt de competență națională, observăm că există totuși diferențe și discrepanțe mari între statele membre. Vor exista decizii foarte diferite luate în Franța sau luate în Danimarca și aici cred eu că putem merge în întâmpinarea celor patru libertăți fundamentale și anume libera circulație a capitalului. Cred că aici putem introduce anumite obstacole. Putem uh, uh, declanșa oarecare modificare și e clar că e o temă pe care va trebui să o mai analizăm încă multă vreme. Cu siguranță vom avea ocazia să revenim ulterior, mai ales în cadrul raportului doamnei Neuhal, care este un raport foarte important. Și dacă ne dorim să fim și competitivi, dacă ne dorim să fim prezenți la nivel internațional, e clar că există și o liberalizare a schimburilor comerciale și, în acest sens, concentrarea terenurilor reprezintă o formă de apărare și reprezintă chiar și un atu pentru a ajunge la o competitivitate sporită. Apoi, trebuie de asemenea să ținem seama și de uh, economiile uh, ce pot fi obținute la scară largă. Cu cât o exploatație este mai mare, cu atât subvențiile ar trebui să fie mai mici. Însă nu uitați că producția trebuie să fie competitivă până la urma urmei. Fiecare hectar trebuie să fie productiv. Da, știu, schematizez un pic lucrurile. Eu am fost raportor în ceea ce privește micile exploatații agricole și știu care este valoarea pe care o reprezintă acestea în uh, Europa. E o adevărată bogăție publică, e o adevărată bogăție pentru zona rurală. Însă aici ne aflăm într-un context diferit. Și atunci cum putem să reconciliem toate aceste aspecte? Aș dori să știu dacă eventual Comisia dorește să intervină, dacă dacă nu, am să mai dau încă o dată cuvântul invitatului nostru. Vă rog, aveți cuvântul pentru a trage concluzii. Da, la prima întrebare ce mi-a fost pusă, da, într-adevăr, toate acordurile de liber schimb pe care le negociază Europa sunt o adevărată catastrofă pentru evoluția agriculturii la nivel mondial și ar fi momentul să ne dăm seama de asta înainte de a ne regăsi în situații de conflict global și a putea spune chiar și mai mult. Acordurile de parteneriat economic pe care Europa dorește să le impună țărilor din Africa, mai ales, sunt de asemenea o catastrofă, așa cum spunea cineva care a luat cuvântul la în ceea ce privește evoluția acestor uh, țări africane. Iată deci că ne aflăm acum pe baza unei promovări a unui liber schimb, încercând să pregătim o situație care va fi cu adevărat periculoasă la nivel uh, mondial. Vedeți, nu, că lucrurile nu merg bine pe planetă. Vă dați seama. În loc să aruncăm gaz pe foc, ar fi poate mai bine să ne mai gândim și la aceste aspecte. Acum, evident, nu putem defini arbitrar așa la nivel european care ar trebui să fie mărimea ideală a unei exploatații agricole. Depinde de fiecare țară. Așa cum s-a spus în această dimineață, trebuie să ne gândim la nivel local în funcție de proiectul respectiv, în funcție de potențialul care există, de oamenii care lucrează. E ceva care trebuie să fie foarte diferit și uh, a la carte în funcție de situație, indiferent dacă ești în Croația sau dacă ești în centrul Franței sau în Suedia, lucrurile sunt diferite, nu pot fi identice. Apoi, în ceea ce privește definiția exploatațiilor agricole de tip familial, în mod clar va trebui să precizăm despre ce e vorba. Uh, Însă, ceea ce e sigur este că un agricultor într-o fermă familială nu își dorește să aibă un randament maxim al investițiilor sale. El nu are un comportament capitalist care vrea un retur neapărat pe investiție. Nu, asta e mare diferență între ceea ce numim noi exploatația de tip familial sau țărânească și ceea ce numim o firmă agricolă. Nu judec pe nimeni. Dacă am acțiuni pe, într-o societate comercială, ce-mi doresc este ca acele acțiuni să-mi aducă o dobândă cât mai ridicată cu putință. Și dacă trebuie să investesc în China sau în Africa sau în Africa de Sud sau în altă parte, acolo unde randamentul e mai bun, nu contează. Capitalul e mobil, poate fi deplasat și în fond mobilitatea capitalului duce la ruina multor agricultori. Acum, un alt aspect deosebit de interesant este faptul că aici noi nu ne dorim să avem dezbateri așa de tip ideologic uh, și să vedem dacă proprietarii mai au drepturi sau ar trebui să mai aibă drepturi pe viitor. Nu, ne dorim o societate viabilă, cu dificultăți care să fie rezolvate treptat. Și în această stare de spirit e clar că poate exista un acord între proprietarii de terenuri și cei care le iau în arendă. Asta în interesul uh, societății. Legea arendei din 1966 din Franța a permis rezolvarea unor situații dificile în care uh, și proprietarii de terenuri și fermieri au reușit până la urmă să se pună de acord și să definească un proiect conform dorinței de dezvoltare a Franței. Trebuie să facem acest lucru în diferite situații Um, însă fără a uh, pleca de la ideea că din start proprietarii trebuie să fie desproprietăriți, că nu mai au niciun fel de drepturi. Nu, trebuie să creăm un nou pact social în ceea ce privește utilizarea terenurilor agricole în Europa. Și acest nou pact social trebuie să-și dea seama că să țină seama și de faptul că avem foarte mulți șomeri în Europa, că avem o problemă de uh, desindustrializare și că deci ar trebui să menținem mediul, ar trebui să permitem tinerilor să aibă o activitate, să promovăm promovăm dezvoltarea în anumite regiuni. Cam asta am încercat și noi să facem în Franța în anii 60. Ceea ce este important în aceste schimburi este ca și de altfel nu am descoperit iar roata, ci asta există de multă vreme și uh, meritul Forumului Mondial este că a repus pe masa de discuție aspectul acesta al liberalizării și al liberalizării schimburilor comerciale. Când se aplică unor lucruri care de fapt nu sunt mărfuri, e bine, efectul este un adevărat dezastru uh, cu consecințe asupra întregii societăți. N-am să citesc uh, acum toți economiștii care s-au referit deja la acest lucru. Amintiți-vă criza din 1929. Asta trebuie noi să încercăm să facem cred că e una din provocările discuțiilor și dezbaterilor de pe viitor. Nu va fi simplu. La un moment dat va trebui să punem sub semnul întrebării ceea ce noi considerăm a fi drept uh, pilonii uh, proiectului european, dacă ne dăm seama că acele căi ce au fost alese astăzi nu mai sunt susceptibile, ne ducă înspre un viitor strălucit și pașnic. Mulțumesc! Și mă la. Dziękuję. Myślę, że pan Michel Marlet. Mulțumesc. Cred că domnul Michel Marlet ne-a permis să îmbogățim dezbaterea noastră prin intervenția sa, ne-a permis să îmbogățim dezbaterea și în jurul raportului doamnei uh, Neuhal. Vă mulțumim foarte mult pentru această intervenție și poate că și dumneavoastră ați putut să uh, aflați mai multe din dezbaterea pe care am organizat-o noi aici. Vă mulțumim pentru activitatea dumneavoastră, vă mulțumim pentru prezență și Evident, vom continua colaborarea noastră în acest domeniu pentru a face față problemei cu care ne confruntăm și asupra căreia vom mai reveni ulterior. Un alt aspect foarte important, foarte complex. Iată că am terminat deci cu această dezbatere și vă mulțumim încă o dată pentru participare și trecem la următorul uh, punct de pe ordinea de zi. Politica concurenței. Coordonatorii au hotărât că noi vom redacta un aviz pe marginea acestui raport anual și domnul Donta este raportor pentru aviz. Comisia competentă pe fond este Comisia ECON. Și acolo Raportorul, de altfel e și prezent aici, este membru supleant. E bine că sunteți de față pentru a asculta dezbaterile. Acum, ca să nu prelungim inutil dezbaterea, am să dau cuvântul imediat domnului raportor pentru aviz Michel Danta. Mulțumesc, domnule președinte, și vrem să uh, salut raportorul principal care este aici, printre noi, foarte pe scurt. Comisia Europeană prezintă în fiecare an un raport legat de aplicarea dreptului concurenței și coordonatorii au dorit ca Comisia Agri, având în vedere ce s-a întâmplat cu reforma PAC, de altfel, să emită un aviz. De la începuturile pieței comune, tratatele europene au acordat totdeauna un loc deosebit piețelor comune, piețelor agricole, permițând uh, legiuitorilor, e vorba de Consiliu atunci, să se uh, acorde, prin organizarea comună a piețelor, un statut aparte piețelor agricole. Proiectul de aviz pe care eu l-am redactat este foarte succint și, dragi colegi, puteți să procedăm după cum uh, doriți, însă eu aș uh, adăuga trei puncte. Uh, dreptul concurenței în vremuri de criză, concurența din piață, ce piața produselor bovine și piața zahărului și apoi problema rețelelor de distribuție și concurența de pe piețele naționale. Deseori se amestecă uh, lucrurile când vine vorba de cele trei subiecte, se, se amestecă dreptul concurenței, competitivitatea întreprinderilor și practici comerciale necinstite. Sunt subiecte care trebuie să fie distinse unele de celelalte. De altfel, avem un raport în curs Uh, referitor la aceste practici necinstite, neloiale. Doamna McGuinness s-a aplicat mult asupra acestui subiect și știm că în luna ianuarie grupul de lucru se va prezenta în fața noastră luna, luni, iuni, luna ianuarie sau februarie, după ce s-a prezentat și în fața comisiei. Deci vom avea și noi o propunere în acest sens și ar fi bine tocmai ca și Comisia noastră și Parlamentul nostru să se poziționeze înainte de aceste scadențe. Câteva precizări. În reforma PAC din 2013, în acel proces, am insistat ca să existe o serie de derogări mai clare la dreptul concurenței, de la dreptul concurenței. Și este foarte clar că lipsa de claritate în aplicarea acestor norme Uh, înseamnă o uh, aplicare defectuoasă la fața locului pe teren. Comisia Europeană trebuie să clarifice aceste reguli și norme ca ele să devină mai clare și să știe foarte bine ce se întâmplă cu dreptul concurenței, pentru că fermierii noștri nu sunt specialiști în domeniu. Dar ei trebuie să aplice aceste reguli. Apoi, uh, aș insista pe două aspecte specifice aici, poziție dominantă și apoi conceptul de piață în cauză. Astăzi ne confruntăm cu o mare concentrare în uh, aval, în mare parte din țările europene, în avalul procesului și DG Concurență de la Comisie o tot uh, reamintește. E vorba de a, uh, a, alianțe care se creează în domeniul prelucrării um, și trebuie ca și fermierii să poată să se organizeze fără ca cei din domeniul prelucrării și mai, ceilalți din lanț să îi amenințe prea mult. Să nu uităm de asemenea că articolul 222 din cadrul Organizării Pieței Comune a fost pentru prima dată declanșat de comisie, permițând pentru prima dată o derogare și e vorba de producția de lapte. Și iată-și Uh, e vorba până la urmă de constituirea unui cartel de criză în aceste condiții excepționale, lucru care trebuie monitorizat. Și, da, Comisia va trebui cu siguranță să propună norme legate de ce se întâmplă în perioada de criză cu aceste derogări uh, în cadrul piețelor agricole. În sfârșit, aș dori să evoc problema lanțului de aprovizionare cu produse alimentare, pentru că ce se întâmplă în cadrul acestui lanț uh, este foarte important și aș dori ca raportul aprobat de Parlamentul nostru, raportul doamnei McGuinness, să aibă și urmări reale și ca aș dori de asemenea ca comisarii europeni de resort să înțeleagă ce transmite Parlamentul ca mesaj, impactul uh, concentrării ca și fenomen în această distribuție există. Există tot mai multe alianțe între uh, cei de pe piața distribuției de produse agroalimentare în Europa. Și asta poate să pună mari probleme în domeniul concurenței. E bine, iată ce vreau să uh, prezint, dragi colegi. Vreau să reamintesc că calendarul este cât se poate de strâns aici, deoarece comisia sesizată pe fond uh, se va pronunța pe 5 decembrie, iar comisia noastră, care doar trebuie să dea un aviz, trebuie să dea un aviz pe 29 noiembrie. Deci va fi foarte greu ca comisia pe fond să preia amendamentele noastre, amendamente de compromis, etc., în tot acest proces. În acest sens, este foarte important ca uh, împreună cu raportorii din umbră, uh, foarte rapid, chiar în următoarele ore să putem noi, în numele Comisiei Agri, să venim repede cu câteva amendamente care să fie direct preluate de către uh, comisia vizată pe fond ca să ne asigurăm că comisia competentă înțelege și preia imediat mesajele noastre prin intermediul raportorilor și patrul din umbră. Dragi colegi, spune președintele, aveți un minut și jumătate și poate chiar și mai puțin, dacă se poate. Domnul De Castro, mulțumesc foarte mult, domnule președinte, foarte pe scurt. Vreau să subliniez uh, cât de mult apreciez ce a făcut uh, domnul Danta. Uh, nu a fost simplu, este un subiect delicat, așa cum complicat este subiectul pe care noi îl abordăm aici. Deci, bineînțeles că abordăm problema concurenței uh, neloiale, necinstite, raportul doamnei McGuinness. Și, pe de altă parte, raportorul general Tibor Sani uh, um, reprezintă o șansă pentru noi și chiar uh, îl invit, uh, pentru că este aici, să ia în seamă ce a spus Michel Numaice și mulțumesc lui Michel Dantin pentru că ce a spus el, de fapt, reprezintă uh, sfârșitul unui proces pe care l-am început împreună. Mulțumesc, mult succes și trebuie ca comisia noastră să dea un semnal puternic dincolo de scadențele care ne așteaptă, trebuie să dăm un semnal foarte clar și în rândul opiniei publice. Mulțumesc foarte mult, domnul președinte. Îl cunoaștem foarte bine pe raportor. Acum urmează domnul Belder. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult. Da, e vorba de un subiect de mare importanță și mulțumim raportorului pentru acest aviz foarte bun. Bineînțeles că cei de la Task Force uh, lucrează și ei uh, din răsputeri, au un mandat și domnul Dantin a luat uh, această inițiativă de a coopera cu cei de la Task Force tocmai pentru ca munca să meargă cât mai bine. Eu sunt convins că normele despre care vorbim aici uh, trebuie să vizeze, bineînțeles, în primul rând, sustenabilitatea sectorului, interesele consumatorilor și, în general, sunt de acord cu ce spune domnul uh, Danta și îl sprijin pe deplin. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și domnului Danta pentru conținutul acestui raport uh, excelent, cu care pot fi în mare parte de acord. La punctul 4 Cred că este foarte important să, să clarificăm acest uh, concept al unei poziții dominante pe piață. În uh, Germania există această clarificare din partea autorității care se ocupă de carteluri. Mie mi se pare foarte urgent ca uh, acest grup de lucru să se reflecte și în raportul doamnei McGuinness privind practicile neloiale pe piață pentru că, într-adevăr, există un dezechilibru imens pe piața um, produselor agricole și trebuie să uh, combatem înțelegerile ascunse privind stabilirea prețurilor. Din punctul meu de vedere, eu cred că ar trebui să mergem și mai departe decât a mers domnul Danta. Mie, nu mi se pare că ar fi suficient cadrul de reglementare pe plan uh, european. Inițiativele care vin din partea sectorului agricol sunt uh, prea um, reduse pentru a îmbunătăți situația cooperativelor, asociațiilor agricole. Inițiativele um, facultative voluntare trebuie să fie uh, salutate, însă nu sunt, uh, nu sunt suficiente. Deci în anumite în legătură cu anumite puncte, o să depun uh, câteva amendamente. Vă mulțumesc. Foarte bine. E bine când liberalii vorbesc despre nevoia de reglementare. Foarte bine, domnul Loazu. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să mulțumesc uh, domnului raportor pentru munca sa. Punctele 1 și 2 Uh, din dosar sunt deosebit de importante, așa cum e bine știut. Uniunea Europeană a permis, uh, prin tot felul de măsuri, uh, libera concurență, o ideologie care permite, permite prețuri tot mai mici, sacrificând ocuparea și concurența, o concurență ucigătoare în domeniul agricol. Asta a dus la o criză profundă pentru toate filierele agricole, crize, criză foarte gravă care nu s-a încheiat nici pe departe. Soluția ar fi pur și simplu să terminăm cu această concurență printr-o politică de cooperare între statele noastre suverane care, uh, respectând suveranitatea națională, fac schimb între ele cu produse necesare. Mulțumesc! Doamna McGuinness, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Foarte pe scurt vreau să sprijin cele spuse de Michel Danta, pentru că când a venit vorba de reforma CAP, chiar ați vrut să spuneți ceva în legătură cu politica concurenței în uh, agricultură și e foarte bine că avem asta. Apoi, comisara Vestager de la DG Competition uh, poate și ea să fie vizată aici, pentru că nu am discutat aici problema ofertei de produse, de pildă petrochimice sau chimice, mm, îngrășăminte. Aici uh, avem foarte multă concentrare și poate ar trebui să fie investigată treaba asta de către Comisara pentru Concurență. De asemenea, în domeniul uh, cărnii din Irlanda avem o mare concentrare uh, Uh, și am atenționat Comisia Europeană, comisara de resort a spus că nu e nimic îngrijorător. Este foarte clar că producția trebuie cumva plafonată uh, pentru că uh, concurența este ceea ce este, dar mulți producători nu par să înțeleagă acest lucru. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Domnul Hai, Toma. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule Danta, pentru acest raport. Da, este important ca Agri să transmită un mesaj puternic uh, subiectul fiind unul deosebit de important, cel puțin pentru mine personal. Acum întrebarea ar fi următoarea, dincolo discuțiile noastre, și anume care este cel mai bun mod prin care putem să sporim puterea de negociere a sectorului mm, primar, uh, agricol, uh, horticol și așa mai departe. Pentru că în anumite state membre există derogări uh, în ce privește dreptul concurenței, mă refer la pachetul laptelui și așa mai departe, însă Până la urmă, fermierii nu prea se servesc de toate aceste instrumente. Deci dacă există posibilități uh, de derogare, atunci și sectorul trebuie să își ia angajamentul că le va folosi așa cum trebuie aceste derogări. Deci, uh, nu știu, există derogări uh, și tot felul de derogări pentru agricultură, alte sectoare economice pot să vină și să spună de ce n-au și ele derogări de la dreptul concurenței, sunt lucruri care trebuie menționate. Apoi, dacă este să avem concluzii cu acest raport, eu mă gândesc că este foarte clar că ignorăm cumva ce ar putea să răspundă și de la task force-ul pe piețele agricole. Nu știu, ar trebui să spunem undeva uh, în aviz că aceste uh, concluzii de la task force trebuie să fie incorporate. În sfârșit și în concluzie, cum să facem ca, de pildă, supermarketul, dar și sectorul uh, Ehm, dar în general sectorul comercial, cum se face că au mai multă putere negociere decât sectorul de producție primar? Cum să reechilibrăm lucrurile? Mă gândesc că pe undeva producătorii direcți eh, ar putea să facă mai mult, dar poate că nu fac suficient pentru a fi mai activi la negocieri. Uh, mă gândesc că pe undeva în dreptul concurențial există o problemă structurală care se reflectă în negocieri și se ne reflectă, reflectă în lanțul de distribuție. Domnul Fenegan, da, trebuie să-l felicit pe Michel pentru tot ce a făcut aici și a spus multe lucruri bune, așa cum multe lucruri bune face și uh, Mary, Mary McGuinness. Este foarte clar că Uniunea Europeană, Comisia Europeană, uh, Uh, parcă o iau pe altă cale decât ceea ce sugerăm noi aici. Și ABB și Slamy în Irlanda au fuzionat, este o rușine, pentru că 40% din uh, ovine Uh, uh, sunt preluate de acest nou consorțiu, precum și foarte multe abatoare. În fine, deci un singur, un singur jucător pe această piață, ceva imens ca și concentrare, dar se spune foarte clar că uh, marja sau ponderea pe piață maximă a unui, produc- unui producător trebuie să fie de maxim 15%, nu mai mult. Deci asta este o glumă ce s-a întâmplat în Irlanda, niciun fel de teren de joc echitabil. Este o rușine și sunt foarte îngrijorați de această concurență pentru că această concurență chiar a suferit foarte mult în Irlanda de săptămâna trecută încoace. Și ce facem? Ne chinuim cu rapoarte, cu schimbarea unei virgule, cu schimb de scrisori între noi și uite ce se întâmplă. Vin unii și dau o lovitură puternică concurenței. Dintr-o dată, domnul Agnew are cuvântul nu prea sunt intimidat de antevorbitori prea des, dar eu cred că domnul Flanagan chiar a spus ceva util de data asta. Da, vorbim despre un aviz și nu despre un raport, un aviz pe care noi îl transmitem la Comisia Econ și se știe foarte bine că avizul nu este așa de important pe cât credem noi. Să nu uităm asta. Nu știu cât știe Comisia Econ despre uh, Uh, sectorul legumicol din Regatul Unit, nu știu cât știe alte lucruri și alte detalii. Noi încercăm să progresăm cumva, să-i ajutăm. Și supermarketuri cum ar fi Tesco, uh, până la urmă înregistrează și ei o evoluție după tot ce se întâmplă. În fine, nu cunosc bine sectorul irlandez, dar am văzut ce s-a întâmplat cu pachetul laptelui. Ce se întâmplă? Un Europeană dă bani pentru a reduce producția de lapte. Se dau bani acestui fermier ca să facă treaba asta. Pe de altă parte, uh, vine la el cineva și îi cumpără uh, laptele ca să producă mai mult uh, și îl bagă și în cooperativă. Asta se întâmplă când umbli prea mult la regulile pieței. Mulțumesc! domnul Post Europa. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și eu colegului Danta pentru acest aviz. <clears throat> Cred că este important pentru noi să putem să ne dăm avizul care să influențeze cumva ce se întâmplă astăzi în în domeniul rural, unde, bineînțeles, concurența loială nu prea există și am văzut asta cu vârf de sat în trecut, în țările Baltice, în Lituania, în ultimii ani, aproximativ o treime din uh, firmele de pro- uh, fermele, mă scuzați, care produc lapte, au dat faliment. De ce? Pentru că nu există concurență în acest sector și foarte multe ferme de lapte uh, și-au închis uh, porțile iar prețul laptelui nu reflectă nici de cum producția, avem probleme și cu plățile și bineînțeles că de la un stat membru la altul situația este diferită. În orice caz, fermierii nu pot să concureze ca atare de la un stat la altul între ei pe anumit sector. Iată de ce trebuie să avem un lanț de aprovizionare corect, cinstit, un sistem de plăți cinstite și numai așa vom putea să avem o adevărată concurență. Mulțumesc foarte mult. Acum dau cuvântul domnului raportor Uh, de la Econ, care cunoaște tare bine problema. Sunteți membru la Econ. Da. Mulțumesc foarte mult, spune domnul Sani. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, am ascultat cu mult interes uh, ce s-a spus aici. Nu numai ca membru supleant în comisia dumneavoastră, în comisia noastră, ci și în calitatea mea de raportor pe fond uh, la ICON cu acest dosar. Vreau să dau asigurări colegilor irlandezi cum că anul acesta plângerile lor vor fi auzite pentru că am auzit ce au spus, am auzit comentariile făcute și aștept de la ei să-mi spună mai multe detalii despre această problemă din Irlanda, pentru că eu ce trebuie să fac? Trebuie să incorporez cele mai bune opinii și păreri în documentul nostru final, deci mă bucur foarte mult că Uh, cei de la Agri și mă bucur că domnul Danta, nu-i așa, uh, depun atât de multe eforturi și atâta energie pentru ca să avem o imagine cât mai completă a situației. Uh, de asemenea, apreciez foarte mult faptul că domnul Danta are deja o poziție foarte echilibrată. S-a văzut asta din comentariile sale introductive. Două aspecte. Aș dori să mă asigur cu acest raport că se recunoaște faptul că agricultura nu este un sector economic uh, ca oricare altul. Vorbim despre probleme <clears throat> legate de biologia animalelor, de uh, protecția consumatorilor, de sănătatea populației și nu e vorba de ceva pur și simplu care ține de concurență ca la alte produse. Apoi aș dori să nu uitați un lucru. <clears throat> și anume că, da, să, săptămâna asta s-au acordat drepturi, uh, premiul Nobel pentru economie și doi uh, economiști au primit simultan uh, premiul Nobel. Ei lucrau fiecare în laboratorul său și ei, până la urmă, au cooperat și au primit împreună premiul Nobel pentru că cooperarea e mai bună decât concurența peste tot și asta ar trebui să se vadă și din raportul nostru. Mulțumesc foarte mult! Dobrze, żeby tak było. Mulțumesc. Foarte bine. Haideți să sperăm că așa se va întâmpla <laughs> într-adevăr și în continuare cu concurența, cu uh, cooperarea. Dau cuvântul Comisiei doamnei Paula Cisa. Yes, thank you very much. Domnului, mulțumesc foarte mult. Domnule președinte, în primul rând vreau să mulțumesc încă o dată pentru că ne-ați invitat și nu e prima dată când venim aici ca să vă spunem ce facem noi la DG Concurență. Vă încurajez așadar să continuăm acest dialog formal, informal, în măsura în care astăzi ați abordat niște chestiuni foarte importante, importante nu numai pentru dumneavoastră, ci și pentru noi. Multe din cele spuse de către domnul Danta și în comentariile respective ulterioare sunt lucruri pe care noi le putem uh, accepta. În orice caz, noi ne întrebăm tot timpul cum se poate spori puterea de negociere, dar și eficacitatea acțiunii fermierilor în Uniunea Europeană. Și este exact ceea ce s-a spus aici în diverse forme. Nu cred că uh, avem păreri opuse aici. În 2013, reforma PAC a reprezentat o schimbare majoră către o serie de derogări de la dreptul concurenței în favoarea sectorului agricol și în favoarea fermierilor înșiși. E vorba de derogări, deci de la regulile privind concurența, care sunt menite a stimula fermierii tocmai să coopereze între ei. Este exact ceea ce a spus domnul Sani în ultima intervenție. Și știm că după pachetul laptelui, faptul că dacă nu mai respecti dreptul concurenței și preferi un cartel, asta nu rezolvă problemele deloc. Și da, nu se îndeplinesc nici obiectivele PAC și până la urmă nici fermierii nu au mare lucru de profitat de pe treaba asta. Deci ce fel de derogări ar putea fi bune pentru fermieri? Se pune întrebarea și încă o dată spun că, după părerea noastră, umilă, pașii sunt cei schițați deja în anumite sectoare în 2013 și anume fermierii să poată să fie scutiți de la regulile generale de concurență uh, dacă cooperează mai bine, mai bine, dar nu să fixeze prețurile, ci, de exemplu, dacă planifică producția împreună sau dacă fac multe alte activități în comun. Și pot să dau mai multe detalii aici dacă doriți, însă totuși vreau doar să fac un comentariu legat de o fuziune regentă uh, acestor abatoare din Irlanda, pe care Comisia a acceptat-o acum uh, câteva săptămâni. Noi am analizat cu multă atenție săptăm- uh, treaba aceasta și în ultimele șase luni subliniez atunci când, în general, fermierii formează cooperative și cooperativele fuzionează DG competiție Ehm, ehm, are niște standarde sau de alertă mult mai, eh, eh, mult mai ridicate decât ce s-a întâmplat cu această fuziune din Irlanda. Deci nu vrem să îngreunăm viața fermierilor sau altor uh, actori economici care doresc să facă fuziuni dacă ei se mențin în aceste praguri. Apoi s-a mai făcut un comentariu pe bună dreptate uh, să se facă o distinție între regulile concurenței și practici uh, neloiale comerciale. Poți să ai concurență bună sau proastă și, simultan, poți să ai practici comerciale necistite, neloiale. Noi nu protejăm, le protejăm pe acestea din urmă, cum ar fi faptul că nu se plătesc sau se uh, amână plățile către fermieri sau se schimbă contractele la plăți. Nu, asta nu promovăm noi, însă noi considerăm că pe piețe o concurență eficientă uh, este bună pentru uh, tot ce înseamnă uh, viitorul pacului și este și în interesul fermierilor pentru că una, o agricultură eficientă și sustenabilă nu poate să supraviețuiască dacă concurența dispare total din acest sector. Iată de ce aș lansa un mesaj, cu tot respectul, ca să vă gândiți dacă aveți nevoie de încă și mai multe derogări în domeniul dreptului concurenței în sectorul agricol, care este un sector specific aparte, da, dar aceste derogări să nu fie pur și simplu derogări care să-i determine pe fermier să se pună de acord asupra prețurilor, ci să fie chiar o cooperare cu sens fie că e vorba de intrarea în cooperative sau mai știu eu ce alte cooperări și toată lumea o să fie mulțumită atunci și asta și se va reflecta și în uh, situația sectorului și, bineînțeles, vă mulțumesc și aștept și întrebări. Dziękuję. Nam zależy na uwzględnieniu specyfiki rynku. Mulțumesc. Discutăm aici și de caracterul specific al sectorului agricol din punctul de vedere al situației concurențiale și mi s-a părut foarte interesantă intervenția dumneavoastră și dau din nou cuvântul domnului Dantan foarte pe scurt. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor pentru aprecierea exprimată față de munca depusă. Poate că până la urmă n-am să mai fiu așa un fel de sperietoare de cer în Parlament și că e clar că e vorba de poziții asumate de întreaga Comisie Agri și poate că asta va fi înțeles și la anumite servicii ale Comisiei Europene. Mă bucur de prezentările făcute de colegi. Aș dori să am un schimb de opinii cu doamna Mark în ceea ce privește uh, Uh, subiectele uh, pe care le-a evocat adineaori, așa că ar fi poate bine să le pot uh, aprofunda și integra în text. Doresc să spun colegului Agnew că dacă propunerile pe care noi le facem va veni și va perturba legiuitorul britanic, atunci uh, am înțeles că oricum nu o să mai dureze așa mult, așa că poate până la urmă o să ne descurcăm și unii și alții cu munca pe care o facem având în vedere evoluția viitoare. Acum, în ceea ce vrește Direcția Generală Cont, eh, sincer, vreau să vă asigur, noi nu vrem să creăm niciun fel de carteluri agricole, nu, ci ne dorim o reechilibrare a relațiilor. Nu vrem să dezvoltăm carteluri, știu, clandestine, neclandestine de producători agricoli. Ne dorim o piață, o piață clară în care fiecare are un loc și o piață care să nu îmbogățească pe unii în detrimentul altora. Acum, din păcate, cei care de multe ori plătesc oarele sparte sunt, de fapt, producătorii. Vă mulțumesc. Termenul de depunere a amendamentelor este 18 octombrie. În luna noiembrie vom vota. Domnule Flanagan, puteți să discutați individual cu comisia între patru ochi și vă mulțumesc dacă puteți să faceți acest lucru. Domnul Danta. Donc, nous avons... Da, având în vedere că timpul ne presează, eventual aș putea să-i rog pe colegi să-mi transmit amendamentele dacă sunt uh, trans, uh, în engleză, să mi le transmită și mie în paralel, în același timp cu secretariatul. Cu cât acționăm mai repede, cu atât vom acționa mai bine. Mulțumesc. Dziękujemy panu posłowi. Proszę państwa, między godziną 15 a 16 mamy wspólne posiedzenie Komisji Vă mulțumesc. Între ora 15 și 16 avem o reuniune comună și cu Comisia Envi și DEVE, un schimb de opinii privind uh, Ziua Mondială a um, Alimentației în sala 2Q2 între ora 15 și 16 trebuie să fim prezenți acolo. Nu ar fi frumos dacă Comisia Agri nu ar fi prezentă. Deci vă aduc aminte, reuniune comună cu Comisia Envi și uh, Debi în sala 2Q2 de la ora 15 până la ora 16, după care vom reveni în această sală punem capăt reuniunii de, din această dimineață și trecem la reuniunea coordonatorilor. Mulțumesc uh, domnului Danten și îmi cer scuze uh, față de domnul Flanagan.